Good afternoon. Um, thank you all for... Bună ziua, vă mulțumesc tuturor că sunteți acum alături de noi la Comisia IMCO, Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor. Am organizat un atelier cu privire la regulile pentru comerțul electronic adaptat erei digitale. Și mă bucur că pot coprezida această reuniune împreună cu colegul meu care este și raportor pentru uh, aceast acest raport Alex Agiu Saliba, raportor pentru legislația pentru serviciile digitale. Acest atelier e organizat de Departamentul de Politică A la solicitarea comisiei noastre. Așa cum știți, Parlamentul European are un model unic prin care implică expertize independente din universități și din think tank-uri în procesul legislativ european. Astfel putem să ne bazăm în politica noastră pe cele mai multe, mai bune dovezi științifice. Parlamentul European și-a schimbat în ultimii ani metoda de lucru, organizarea, s-a realizat o tranziție spre ceea ce am numit noi un proces de luare a deciziilor care se bazează pe dovezi și utilizăm toate instrumentele pentru o mai bună legiferare. Această expertiză ne ajută astfel încât să avem o dezbatere, să creștem responsabilitatea și nu să înlocuim legitimitatea democratică. Modelul acestei expertize independente, promovat de Parlament în uh, procesul legislativ, reprezintă un pas important pentru a consolida legitimitatea și responsabilitatea în legislația europeană. Integrăm într-o manieră nouă expertiza și știința în dezbaterea democratică. Atelierul de astăzi are reuniți opt experți independenți de la universități renumite, think tank-uri, renumite reprezentanți ai Comisiei Europene, reprezentanți ai organizațiilor de protecție a consumatorilor. Ei ne vor da informații legate de preocupările cele mai importante în domeniul comerțului electronic și astfel vom avea și un cadru de discuție cu privire la noua legislație pentru serviciile digitale. Astăzi vom discuta în principal patru subiecte. Primul grup de experți se va axa pe a analiza starea de fapt și explorarea de posibile căi de îmbunătățiri. Al doilea grup de experți ne va vorbi despre cum să îmbunătățim un nivel echitabil în mediul de afaceri european în beneficiul consumatorilor. Comisia Europeană apoi ne va spune care e abordarea sa în reforma adusă de inițiativele în serviciile digitale și apoi părțile interesate ne vor spune care sunt preocupările pe care le au cu privire la noile regulamente și cum ar putea fi ele îmbunătățite. Mă voi opri cu introducerea mea aici și îi dau cuvântul acum colegului meu, domnul, domnului Agiu Saliba. Stimați colegi, experți, părți interesate, mă bucur foarte mult că mă află astăzi aici și pot să coprezidez acest atelier care se intitulează un comerț electronic adaptat erei digitale. Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Alex Agius Saliba din Malta, din partea socialiștilor și democraților europeni și sunt raportor în IMCO pe inițiativele legislative cu privire la serviciile digitale. După cum știm, astăzi trăim într-o lume digitală. Motoarele de căutare, platformele sociale joacă un rol tot mai important, atât pe dimensiunea socială cât și economică economia platformelor devine un instrument cheie în care consumatorii, oamenii și mediul de afaceri sunt aduși la oaltă. Se facilitează astfel schimburi economice și sociale de bunuri, servicii, informații, schimburi care nu s-ar fi întâmplat altcumva, cumpărăturile, luarea legăturii cu prietenii, cu familia, urmăritul, priv, privitul unui film, citirea de cărți, toate acestea se pot face. Orice activitate tradițională este acum transpusă pe platforme. Vom găsi o platformă sau mai multe care se ocupă cu asemenea activități. Consumatorii, companiile au îmbrățișat această economie a platformelor și încearcă să le utilizeze cât mai bine. Platformele au venit cu beneficii reale, atât pentru consumatori cât și pentru companiile europene. Platformele le oferă un acces facil la servicii și produse și sunt facilitate tranzacțiile între acestea. Însă, în același timp, platformele online sunt cele care duc la provocări noi de reglementare, provocări la care noi trebuie să reacționăm. Mulți dintre noi vor fi de acord cu faptul că această creștere uriașă a dus la uh, preocupări legate de competiție, dom- dominanță pe piață, informația și puterea și asimetria dintre ele, între platforme, cetățeni, companii și uh, cei care fac legile. Platformele online nu operează într-un vid legislativ. Există măsuri politice existente, europene. Trebuie să se pună în aplicare și pentru platforme, pentru că acestea oferă servicii online, conținut, produse, aplicații. Totuși, consumatorii și companiile de multe ori se regăsesc într-o situație vulnerabilă pentru că legislația nu e pusă în aplicare în mod direct, există nesiguranță în interpretarea legislației. Tocmai de aceea ne-am adunat astăzi aici. Să evaluăm provocările actuale, cele cu care avem de-a face în acest cadru legislativ, mai ales să evaluăm Directiva actuală privind comerțul electronic, mai e aceasta importantă, relevantă, mai poate să facă față noilor realități cu care ne confruntăm noi astăzi în sectorul serviciilor digitale și dacă nu, atunci care sunt principalele probleme cu care avem de-a face, care sunt provocările care ne așteaptă și care sunt cele mai bune soluții pe care le putem avea pentru a răspunde provocărilor. Directiva comerțului electronic e un punct important pentru internet și de mult timp. Multe dintre dispoziții funcționează încă perfect și astăzi. Cu toate acestea, acum 20 de ani economia digitală era complet diferită față de economia digitală pe care o cunoaștem astăzi. O parte dintre dispoziții trebuie să fie regândite, reevaluate, astfel încât să fie adaptate obiectivelor lor. Multe, din, multe părți interesate, mulți oameni consideră că legislația pentru serviciile digitale și revizuirea directivei ar reprezenta o amenințare. Eu, personal, în timp ce realizez cât de mare provocarea care ne așteaptă, văd totul ca pe oportunitate. O oportunitate pentru a maximiza beneficiile și pentru a ne adresa problemelor existente și lacunelor existente în legislația actuală. Putem acum să venim cu un mediu mai sigur și mai bun și pentru consumatori și pentru companii. Directiva comerțului electronic stabilește principiul țării de origine. Acesta a fost fundamental pentru servicii, pentru libertate libera circulație a serviciilor și bunurilor în piața noastră internă. S-au stabilit astfel excepțiile pentru responsabilitate, limită, limitările pentru furnizorii de servicii online, printre alte dispoziții. Când această directivă a fost adoptată, platforme cum ar fi Google, Amazon, Booking.com erau abia la început mulți alți intermediari nici măcar nu existau. De exemplu, Facebook și Spotify au fost lansate în 2004. Altele în 2005, Airbnb în 2008, Instagram s-a lansat și Wish și Express s-au lansat în 2010. În ultimii 20 de ani, modelele de afaceri pentru mai multe dintre aceste companii și altele s-au schimbat. Există dinamici pe piață care s-au schimbat de asemenea. Pentru mine va fi foarte interesant să ascult prezentările de astăzi, să văd cum aceste modele de afaceri interacționează în, cu directiva actuală pentru comerțul electronic. Consumatorii se confruntă acum cu mai multe probleme începând de la felul în care operează anumite platforme digitale. Unele dintre ele se folosesc de rolul de, de rolul de intermediar pe care îl au pentru a nu-și asuma responsabilitățile pentru tranzacțiile și serviciile pe care le intermediază și facilitează. De exemplu, produse nesigure. Acestea sunt foarte ușor vân, vânzute pe piețele online și astfel consumatorii noștri sunt expuși pericolelor, pericolelor și mai mult. Uh, acest context în piața digitală a dus la faptul că s-au multiplicat, multiplicat platformele, economia colaborativă a fost diversificată și furnizorii de servicii cu funcțiile pe care le au, integrarea verticală și dimensiunea. Economia platformelor a evoluat foarte mult și și legislația trebuie să țină pasul. Platformele online se schimbă și ele, și schimbă guvernanța existentă în trecut și regulile existente. Am putut să vedem că au existat multe acțiuni în multe state membre, Franța și Germania, le pot da ca exemplu. Iată că se creează foarte multe activități fragmentate, activități fragmentate într-un domeniu atât de important și de sensibil. Economia platformelor a evoluat foarte mult și de aceea, repet, și legislația trebuie să țină pasul. O soluție europeană ar schimba poziția noastră actuală de la o poziție de actori principali la poziția unui lider global digital. Cei care stabilesc regulile nu doar în perspectiva Uniunii Europene, ci și la nivel internațional. Și am făcut acest lucru cu reforma GDPR-ului în ceea ce privește datele personale. Iată că acum avem această șansă uriașă să avem un rol de lider în sectorul digital. Însă nu trebuie să uităm niciodată faptul că Europa se bazează pe principii și valori foarte importante și acestea trebuie să se pună în aplicare și pentru lumea digitală, așa cum se pun în aplicare în lumea reală. Directiva comerțului electronic are un obiectiv puternic pentru piața internă, însă să nu îi uităm niciodată pe consumatori și abordarea bazată pe consumatori. Consumatorii sunt pilonul comerțului electronic și ei trebuie să fie întotdeauna protejați protejați. Aceste două obiective principale nu trebuie să să intre în contradicție, ci trebuie să meargă mână în mână astfel încât să avem o reformă de succes. Pentru aceasta, Uniunea Europeană trebuie să vină cu soluții la problemele existente și să aibă o perspectivă de viitor. Piața digitală s-a construit pe încredere pe un nivel înalt de protecția consumatorilor și aceasta e calea de urmat. Dezbaterea de astăzi este cea care va hotărâ felul în care îi vom proteja pe utilizatorii de mâine. O piață unică digitală axată pe cetățeni care să fie în beneficiul cetățenilor și, și companiilor. Mulțumesc! Mulțumim! Some practical Câteva detalii în legătură cu procedura înainte să începem. După cum știți, atelierul nostru este transmis pe internet, găsiți pe hârtie programul în cameră, prezentările și biografiile specialiștilor le regăsiți de asemenea pe pagina noastră de internet și, și informațiile de după atelier le veți găsi pe pagina de internet a Parlamentului. După cum puteți să vedeți pe ecran, vom avea un participant care va interveni printr-o legătură video, dar în al doilea grup de experți. Pentru primul grup îl prezint pe domnul pe, pe domnul Pedereschi, și apoi pe domnul Hans Schulte-Nolke de la Universitatea Osnabrück. Dumnealor ne vor, dis- vor discuta despre cadrul legislativ existent și obstacole pentru libertatea de circulație a serviciilor și apoi domnul Felice Simonelli care va face o, o analiză cu privire la beneficiile pieței interne pentru comerțul electronic. Avem un timp limitat la dispoziție, așa că le reamintesc vorbitorilor că au doar șapte minute la dispoziție pentru a interveni, un timp foarte scurt. Veți vedea și cronometrul, veți putea vedea vedea când vă depășiți uh, timpul, voi fi foarte severă cu gestionarea timpului. Și îi dau cuvântul domnului Destrel pentru prezentarea acestuia, directiva privind comerțul electronic, o piatră importantă pe piața internă. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Bună ziua tuturor! Aș vrea să fac trei lucruri. După ce voi vorbi despre obiectivul directivei la vremea la care a fost uh, elaborată, deși doamna președinte le-a amintit deja, mă refer la uh, pilonii directivei și apoi mă voi referi la ceea ce s-a întâmplat de atunci încoace care să justifice o schimbare a directivei. Uh, Obiectivul directivei, după cum s-a spus, a fost acela de a dezvolta comerțul electron și piața internă în același timp, pentru că sunt aliație buni și cu cât există mai mult uh, comerț electronic, cu atât va fi mai puternică piața internă și atât vor, cu atât vor fi mai bune um, uh, regulile pentru piața internă și așa mai departe. S-a obținut asta prin uh, două mijloace. Un mijloc a fost un set proporționat de reguli, adică dacă ești o platformă de comerț electronic, trebuie doar să respecti regulile statului unde te-ai stabilit și aceste reguli ar trebui să fie proporționate. Iar cel de-al doilea element, cum am spus, uh, este uh, echitatea. Să există echitate atunci când uh, utilizatorii folosesc această platformă, pentru asta există rule, reguli și apoi o bună cooperare între statele membre și aceste lucruri sunt deja reglementate. Cel de-al doilea element care ne interesează este că uh, fiecare actor din uh, lanțul de valori joacă rolul așa cum trebuie pe internet. E important ca platforma firește să fie în regulă, de asemenea și autoritățile trebuie să-și uh, joace rolul și toate acestea se regăsesc în obiectivele directivei. Apoi, cum spuneam, sunt patru piloni. Am încercat să-i organizez în legătură cu adecvarea lor la situația actuală. E ca și cum am oferit la Olimpiadă niște medalii pentru acești piloni. Uh, pilonul care funcționează cel mai bine este cel al pieței interne. Este un uh, lucru foarte bun al directivei care ar trebui păstrat. Apoi, uh, în ceea ce privește protejarea consumatorilor și a utilizatorilor, și aici regulile sunt bune, pentru că știm că această directivă este mai mult uh, decât uh, o directivă pentru protejarea consumatorilor, vizează și transparența, regulile legate de reclame sau de contracte și aici credem că directiva a funcționat destul de bine. Deci primește o medalie de aur. Apoi există excepțiile de la răspundere care sunt rezervate pentru trei tipuri de servicii, nu pentru toate, și anume simpla transparență transmitere, caching sau uh, găzduirea, hostingul. Da, și aici medalia este de aur, obiectivul a fost bun, însă regulile nu sunt uh, foarte clare și au fost interpretate ușor diferit. Um, cred că directiva ar fi putut să o ducă mai bine aici și cred că avem acum ocazia să îmbunătățim această directivă la acest aspect. Apoi, Directiva, trebuie spus, a fost foarte futuristă la vremea ei și anume insista pentru un cod de conduit, un cod deontologic, pentru un mecanism de soluționare a litigilor, pentru cooperare între statele membre, dar aici dau doar o medalie de bronz, pentru că în ceea ce privește sancțiunile, directiva este foarte uh, ineficientă. Cooperarea dintre statele membre nu a funcționat întotdeauna așa cum ar fi trebuit să funcționeze, deci uh, și aici se mai pot îmbunătăți lucrurile. Și apoi, firește, mai există cum spunea și doamna președinte, toate aceste noi evoluții în ultimii 20 eh, de ani. Există noi platforme, unele sunt mai mari, adică uh, sunt mai masive în ceea ce privește impactul lor, dar au și mijloace financiare de a face câte ceva, altele sunt mai interactive, adică utilizatorul are un rol mai activ decât acum 20 de ani. Există și noi tehnologii care deschid ușa unor riscuri, dar în același timp și unor oportunități. Firește, mă, inter- mă interesează aici automatizarea și uh, inteligența artificială, adică o platformă poate monitoriza chiar și conținutul său. Uh, și apoi există o nouă lege la nivel european, uh, directiva cu privire la servicii, care a apărut de atunci încoace, apoi uh, putem spune că prin această directivă achiul cu privire la protecția consumatorilor s-a tot îmbunătățit în ultimii 20 de ani. Și apoi, în cele din urmă, mm, s-au îmbunătățit anumite chestiuni legate de răspundere, mai ales ceea ce privește uh, serviciile audiovizuale, drepturile de autor și uh, conținutul uh, folosit în scopuri teroriste. Asta a făcut mandatul anterior al Parlamentului. Deci haideți să vedem ce se întâmplă puțin cu aceste um, noi loi care au apărut în ultimii 20 de ani. Cum spunea și doamna președinte, există uh, uh, o mare disparitate între modul cum sunt aplicate legile în statele membre. Or pentru asta uh, noi suntem destul de uh, îngrijorați. Uh, Vedem, cum spunea și doamna președinte, din ce în ce mai des că anumite state vor să reglementeze lucrurile diferit. Există anumite legi în Germania, altele în Franța, o nouă lege propusă în Regatul Unit. Uh, deci, uh, Citeam în această dimineață uh, propunerea comisiei din 98 uh, și cred că este o lectură foarte bună. Uh, putem să vedem că preocuparea la vremea respectivă a comisiei uh, a fost să tot vină cu aceste uh, legi uh, noi, dar acum trebuie să fim puțin uh, mai atenți. Noi putem să susținem mai bine acum, la rândul nostru, piața internă. În ceea ce privește evaluarea mea, bazată pe diversele cercetări academice pe care le-am întreprins, este cam aceasta. Vă mulțumim mult că ne-ați uh, integrat și pe noi însă în această dezbatere. Cred că pe alocuri uh, chiar a funcționat foarte bine directiva și a oferit multe avantaje consumatorilor și uh, mediul de afaceri. Aceste lucruri trebuie păstrate și îmbunătățite. Trebuie îmbunătățite într-o manieră care să permită o mai bună cooperare între statele uh, membre. În ceea ce privește răspunderile de la responsabilitate, uh, clar, acesta trebuie să fie un element cheie al dezbaterii. Știm că uh, regulile nu sunt întotdeauna clare sau nu foarte bine adaptate la uh, platformele foarte interactive de astăzi. Comisia deja a lucrat uh, cu aceste recomandări uh, deja de acum 2 ani, e un pas bun Uh, însă ideea este să se continue în această direcție și eventual să se integreze în directivă o parte dintre elementele care acum sunt în recomandări. În ceea ce privește punerea în aplicare a regulilor, trebuie să ne gândim la noi că de punere în aplicare a lor. Ar trebui să existe o nouă metodă de lucru în ceea ce privește punerea în aplicare. Trebuie să folosim uh, uh tehnologiile precum inteligența artificială uh, în mod mai susținut. Cam aceasta este ideea și sunt gata să continui discuția cu dumneavoastră. Uh, da, minunat, spune președinte, toate acestea în șapte minute. Acum dau cuvântul domnului uh, uh, profesor, profesor Schultenelke pentru a vedea care este situația actuală a serviciilor digitale, care sunt posibilitățile de a îmbunătăți situația actuală, sper, din nou în șapte minute. Vă mulțumesc pentru invitație. Bună ziua! Am uh, integrat uh, lucrurile în șapte minute, dar am legătură cu uh, uh, prezentările colegilor mei și anume cum a evoluat comerțul electronic de la dire- adoptarea directivei încoace și apoi uh, am, uh, discut, am abordat uh, obstacolele în calea uh, liberei circulație a bunurilor prin comerțul electronic. În ceea ce privește legislația adoptată după directivă, E bine, există regulamentul pentru protecția datelor, uh, directiva privind serviciile audiovizuale sau directiva pentru piața unică digitală și drepturile de autor din 2019. Toate acestea au deschis calea spre situația actuală și anume actul serviciilor digitale care actualizează directiva și aceste acte legislative conțin deja elemente care s-ar putea să trebuiască generalizate și incluse în noul act pentru serviciile digitale și care, bineînțeles, trebuie să se coordoneze între ele, cum ar fi chestiunile legate de responsabilitatea operatorilor platformelor, și ajung aici la principalele provocări de pe piață, care au fost uh, um, deja menționate de colegii mei. Uh, economia platformelor a schimbat regulile jocului. Să putem spune că ideea veche sau vechile probleme erau alecum bipolare între vânzători și cumpărători, între deținătorii drepturilor și cei care încălca drepturile legate de proprietatea intelectuală și acum uh, Relația a devenit triunghiulară pentru că apare un al treilea actor și anume operatorul platformei. Întrebarea este dacă operatorii platformelor pot fi, ră, pot fi trași la răspundere pentru ceea ce nu au făcut, pentru încălcarea drepturilor legate de vânzarea bunurilor respective pe platformele lor. Și actul serviciilor digitale ar trebui să găsească un răspuns la această întrebare. de asemenea prevederile de safe harbor care au apărat anumiți furnizori de servicii, uh, de servicii um, de um, um, stocare de date, de exemplu, dar oarecum undeva în fundal există o responsabilitate care vine în altă parte și care apără oarecum furnizorul de servicii și o întrebare majoră este dacă un nou act al serviciilor digitale trebuie să includă ceea ce numim responsabilitatea pozitivă, adică să-și atribuie, să-și autoatribuie drepturi în relația uh, cu operatorii platformelor. Sunt și chestiuni legate de durabilitate și vedem cu toții că platformele, platformele au o dimensiune socială pe care nu o putem închipui acum 20 de ani. Chestiuni legate de protecția vieții privați, de, de, de discriminare și un impact social, inclusiv punerea în pericol a mecanismelor democratice, a stabilității sociale și așa mai departe. Internetul a devenit atât de important în viața uh, tuturor oamenilor, încât la un moment dat va trebui să ne gândim la uh, drepturile fundamentale când vine vorba de utilizarea inter, uh, internetului și nevoile de bază care trebuie garantate. Să, și ați menționat noi tehnici noi, cum ar fi inteligența artificială. Ce trebuie făcut sau ce se poate face? Ei bine, pentru a corespunde situației actuale de pe piață, e ne, um, mai multe obligații de transparență trebuie introduse, rolul uh, precis al platformelor și al operatorilor de platforme trebuie să uh, fie definit. De asemenea, identitatea furnizorilor de conținut trebuie să fie mult mai clară, dar și um, cea a serviciilor de moderare a uh, conținuturilor pe platforme și, de asemenea, chestiuni legate de responsabilitate. Și există, cred, două tipuri de responsabilitate, ambele importante. Una poate fi numită responsabilitatea internă față de utilizatorii de platforme. Un exemplu simplu ar fi că un vânzător poate să aibă o plângere împotriva unui operator de platforme din cauza unui uh, proaste calități al unor bunuri dar platformele pot să aibă și efecte externe adverse sau persoanele să nu fie utilizatori ai platformelor. Ambele probleme trebuie rezolvate. Strategiile pentru a recâștiga uh, controlul asupra piețelor, asupra standardelor de către state și de către Uniunea Europeană cu siguranță e, vorba, e nevoie de un mix de instrumente și ideea codurilor de conduită introduse acum 20 de ani nu a funcționat foarte bine și ar fi nevoie de un mix de legislație, de o legiferare, standardizare și monitorizare de către Uniunea Europeană și organizațiile uh, statelor membre. Trebuie deci să se găsească mixul necesar al acestor instrumente pentru a actualiza cadrul juridic pentru economia digitală. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Vă mulțumim și noi. Al treilea vorbitor este domnul Simonelli de la CEPS care ne va face o prezentare în legătură cu modul în care putem trage avantaje de pe urma pieței uh, interne pentru comerțul electronic, oportunități și provocări pentru serviciile digitale de 20 de ani după adoptarea uh, um, directivei comerțul electronic. Vă mulțumesc că m-ați invitat să iau cuvântul acest eveniment foarte important. Ni s-a cerut să abordăm aspectele economice și uh, vom analiza avantajele și maximizarea lor și costurile și minimizarea lor pentru a avea uh, cea mai mare diferență între avantaje și uh, costuri. Ei bine, avantajele sunt o mai, uh, bună, mai multă bunăstare a consumatorilor, prețuri mai mici, uh, mai multe posibilități de a alege, dar și coeziune socială. Oamenii care nu pot să meargă la, mecani- la, la magazin că sunt bolnavi, n-au mașină sau sunt bătrâni, beneficiază de pe urma acestor uh, uh servicii. Avantajele sunt legate și de piața unică, de comerț. Comerțul electronic reduce distanțele și costurile și îmbunătățește coeziunea teritorială în UE. Oamenii și firmele din uh, zone îndepărtate pot să aibă acces la piața unică mult mai ușor prin intermediul comerțului electronic și sunt avantaje și pentru IMM-uri care sunt coloana vertebrală a economiei noastre. Ele pot să au acces la noi piețe um, geografice și de consumator pot să-și îmbunătățească ofertele învățând de la concurență și uh, uh, comportamentul și pot să obțină mai multe uh, venituri. Dar încă nu s-au maximizat aceste uh, avantaje pentru că încă rămân obstacole. Majoritatea acestor obstacole sunt legate de comerțul electronic transfrontalier, care este mult mai puțin dezvoltat decât cel uh, intranațional. Uh, sunt încă bariere și principarea este legată de conținuturile digitale și teritorialitatea în domeniul drepturilor de autor. Și uh, piața pentru conținut reprezintă 7% din PIB-ul UE. Deci dacă um, înlăturăm aceste obstacole, putem obține avantaje importante. Și trebuie să um, analizăm și costurile și putem înțelege astfel ce s-a întâmplat între, în ultimii 20 de ani. Directiva comerțului electronic a fost adoptată în momentul în care uh, ne bazam pe uh, relații uh, între Um, consumatori și consumatori, consumatori uh, și firme, prin intermedierea uh, furnizorilor de servicii pe internet, care făceau deci o intermediere simplă, conectau oamenii. Acum 20 de ani mai târziu, avem giganții internetului, platformele care sunt portarii internetului și fenomenul este semnificativ la nivel economic. De partea ofertei, foarte multe uh, firme vind, vând bunuri și servicii uh, și platformele nu fac doar intermediere ci oferă și foarte multe servicii dincolo de intermediere. Oferă servicii pentru clienți, uh, stocare, um, um, de asemenea facturare. Uh, deci uh, ei aceste, acest intermediar controlează practic accesul poți vinde în altă țară și poți să te bazezi pe serviciul clienți ai platformei, deci depășești eh, obstacolul legat de limbă. Însă există și mai multe obstacole când vine vorba de cerere. 60% din consumul privat de bunuri și, și servicii online sunt acum intermediate de platforme și 71% din consumatori preferă să se bazeze pe platforme atunci când cumpără bunuri și servicii online. Deci, marea par- cea mai mare parte din consum are loc prin, intermediarul, prin intermedierea platformelor. Deci avantajul platformelor este evident, dar nu trebuie să uităm și costurile, pentru că costurile trebuie minimizate. Întâi avem ener- energia și mediul. Eh, eh, data centrele reprezintă 7%, vor reprezenta 7% din cererea de electricitate în lume până în 2030. Deci costul pentru mediu este mare dacă această electricitate nu este produsă fără emisii. Apoi, pierderi de taxe și impozite impozite. Acești giganți au strategii de planificare um, a impozitelor pentru a reduce taxele plătite în Uniunea Europeană și în statele membre și deci costurile pentru statele membre sunt mari. Și sunt costuri legate de puterea pe piață. Acest giganți a internetului cresc într-una, uh, este efectul de rețea, uh, extrag multă valoare, 30 până la 35% din prețul plătit de consumator ajunge la platformă pentru serviciul său deci extrag multă valoare, au uh, și multă putere de um, negociere cu firmele, cu IMM-urile, dar și au multă putere în relația cu consumatorul. Pot să se bazeze pe asimetria în informații pentru a fura consumul, pentru a influența ce cumpără uh, cumpărătorul online. Care sunt soluțiile? Ei bine, dacă ne gândim la avantaje, trebuie să eliminăm barierele care rămân în calea comerțului transfrontalier, trebuie să ne asigurăm că toate actele legislative care au fost adoptate de legiuitori vor fi aplicate cum trebuie și evaluate și um, revizuite pentru a le crește domeniul de aplicare și eficacitatea. De asemenea, trebuie um, abordată problema teritorialității și a drepturilor de autor, trebuie să ne asigurăm că uh, data centrele vor fi ecologice uh, și uh, va exista un acord privind Uh, puterea de cumpărare. De asemenea, uh, soluții legate de impozitare. Știm că OCDE-ul dorește să se introducă o taxă pentru serviciile digitale înainte de sfârșitul uh, anului. Dacă nu se întâmplă acest lucru, noi trebuie să fim mai ambițioși decât restul lumii și să abordăm problema la nivel european și la nivel național. În fine, trebuie să ne asigurăm că nu se abuzează de puterea de pe piață, de, de, de poziția de pe piață. Avem re, le, dreptul concurenței, dar el nu a fost eficient pentru că nu este adaptat rei digitale și uh, se referă doar la abuzul de poziție dominantă. Nu întotdeauna ușor să dovedești poziția dominantă însă. Deci trebuie să se aplice regulamentul uh, pentru relația dintre platforme și firme și ea trebuie uh, revizuită în 2020 2022 pentru că această legislație nu este suficient de ambițioasă, dar și relația dintre platforme și consumatori și cetățeni trebuie revizuite pentru că e nevoie de responsabilitate, dar și de mai multă transparență ca să scadă asimetria în informare și pentru a permite consumatorilor să aleagă mai bine. În fine, problema este mai generală. Avem uh, portarii internetului, putem să-i reglementăm, dar ei există. Și nu e lucru rău să ai portarea internetului, dar trebuie să înțelegem cum trebuie să cooperăm cu platformele digitale pentru a asigura că rolul lor de portari uh, va duce la o producție și la un consum mai durabile. Mulțumesc! Thank you. That concludes uh, the first... Mulțumesc! Închei, uh, astfel am încheiat prezentărilor, prezentările din primul grup și trecem la al doilea. Shop second panel. Trecem la a doua parte, a doua echipă de specialiști care ne vor vorbi despre cum să îmbunătățim un teren echitabil pentru pentru companie, astfel încât să fie totul în beneficiul consumatorilor. Vom avea cinci prezentări diferite. În primul rând, profesor dr. Jan Noderman de la Humboldt, Universitatea Humboldt din Berlin, care ne va vorbi despre responsabilitatea pe care o au furnizorii de servicii digitale și funcționarea pieței interne pentru servicii digitale, după aceea profesor dr. Dino Pedereschi de la Universitatea din Pisa, care ne va vorbi despre noile evenimente și ce se întâmplă odată cu inteligența artificială în comerțul electronic și provocările pentru piața internă. După aceea dr. Melanie Smith de la Universitatea Cardiff ne va spune despre punerea în aplicare și cooperare între statele membre, apoi profesor dr. Giovanni Sartor de la de la Institutul European Universitar din Florența ne va vorbi despre provocări în protecția consumatorilor, iar apoi dr. Nick Sonheman de la Future Candy ne va spune mai multe despre evoluții în serviciile digitale. Așa că acum îi dau cuvântul lui profesor dr. Dino Noderman pentru Ian Noderman pentru a ne vorbi despre serviciile digitale pe piața internă și responsabilitatea furnizorilor de servicii digitale. Aveți șapte minute. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule copreședinte, vă mulțumesc că m-ați invitat la acest eveniment foarte interesant. Trebuie să vă dezamăgesc, dacă aș fi avut mai mult de șapte minute la dispoziție, atunci aș fi putut să fac exact cum fac germanii, că germanii nu încep niciodată cu o glumă, o prezentare, ci totdeauna cu un... Uh, un tabel privind conținutul, așa că voi trece peste această parte, trec direct la prezentarea mea. De ce să vorbim despre responsabilitate din partea furnizorilor? Internetul are foarte multe binecuvântări, dar mai are și dezavantaje. Și un dezavantaj important e faptul că există foarte multe încălcări, chiar la o scară majoră. E foarte greu să se ajungă la utilizatorii individuali sunt dificil de identificat sau rămân anonimi, există un număr mare de asemenea utilizatori, așa că e eficient, foarte eficient să fie atacați furnizorii pentru a se ajunge la căi legale de pedepsire atunci când există încălcări. De asemenea, trebuie să fie menținută și încrederea în serviciile digitale, să există un hub al încrederii, că există toate responsabilitățile de care e nevoie asumate, astfel încât să nu existe încălcări. So what should be in general the duty of care? Ce ar trebui să fie toate acestea pentru furnizori? Sunt obligații de solicitudine sau de diligență pentru furnizor. Trebuie să existe un echilibru în interes, astfel încât să fie formată această obligație de diligență. S-ar putea să existe diferite tipuri de astfel de diligență. Acest concept de responsabilitate și obligație de diligență se cunoaște și din lumea de dinainte de internet, trebuie să spun. Cu siguranță știți că în toate jurisdicțiile dumneavoastră avem acest exemplu cu responsabilitatea unui proprietar de magazin care nu face lucrurile cum trebuie, un consumator alunecă pe o coajă de banană și rupe piciorul. Iată, un exemplu analog pentru obligația de diligență, așa că acest concept nu e într-adevăr unul nou, însă trebuie să îl adaptăm erei digitale și mai ales pentru furnizori. Ce trebuie să se facă astfel încât să putem forma mai bine aceste obligații de diligență. Cred că există un element important de construcție aici și domnul Nolche deja a discutat despre acest fapt în intervenția sa. Trebuie să se facă diferența între regulile care stabilesc responsabilitatea pentru furnizori și regulile care protejează în fața responsabilității furnizorii prima parte, să se stabilească responsabilitatea. Aici armonizarea e fragmentată și foarte puțină în Uniunea Europeană, mai ales pentru drepturile de autor s-a ajuns destul de departe și și pe conceptul de stabilire a responsabilității la drepturile de autor, însă alte sectoare sunt mult în urmă. Apoi, regulile de a te proteja împotriva responsabilității deja stabilite, aici regulile sunt armonizate în mare parte, e ceea ce cunoaștem în urma directivei pentru comerțul electronic, articolele de la 12 la 14 și și articolul 15 din această directivă l-aș cita aici. Poate o scurtă observație pentru domnul de Strels, profesor de Strels, uh, evaluarea dispozițiilor de răspundere din, comer- din directiva privind comerțul electronic. Poate că ar merita mai mult decât o medalie de argint. Da, să ne aflăm cu 20 de ani mai târziu, lumea s-a schimbat cu internetul, însă cumva praful s-a mai așezat, există multă jurisprudență legată de directiva pe comerțul electronic, așa că incertitudinea juridică cred că nu mai e atât de mare cum era la început. Eu aș spune chiar că nici măcar nu există o nevoie urgentă de a reforma totul, poate anumite părți, însă nu tot. Funcționează destul de bine după 20 de ani cu toată jurisprudența adunată. Diferența între stabilirea și protecția de răspundere. Un exemplu nu e o chestiune academică, e una practică. Uh, a existat un caz pe drepturi de autor în Germania legat de YouTube. Acolo, Curtea de Apel de la Hamburg a descoperit că YouTube era în afara articolului 14 pentru că erau prea activi, însă Curtea nu a putut să ofere niciun fel de compensații pentru că nu exista niciun fel de regulă pentru responsabilitate în Germania pentru a stabili responsabilitatea. De aceea spun că există doar o armonizare parțială fără să se armonizeze și stabilirea responsabilității, armonizarea nu e completă. Care ar fi câteva propuneri în ceea ce privește obligațiile de diligență despre care am putea discuta în acest context legislativ? În primul rând, obligația de diligență la încălcările legislației în mod direct. Ne-am putea gândi la trei dimensiuni. De obicei, obligația de a fi eliminat conținutul e ceva ce apare și în afara UE, apoi obligația de a rămâne în afara internetului și apoi și obligație de a preveni încălcări care nu sunt identice, dar echivalente, ceea ce probabil e deja liniat cu articolul 15 din hotărârea curții în cazul Facebook de acum câteva săptămâni și există deja rol de, reguli, de exemplu, în noua directivă DSM, care merge în aceeași direcție în legătură cu încălcările. Ar putea să existe o altfel de obligație care să aibă de-a face cu modele de afaceri ilegale. Să vă explic puțin contextul. Nu, ex- nu avem doar YouTube în lumea asta, nu doar ei operează un asemenea model ilegal de uh, uh, afaceri, există anumite încălcări din când în când, dar există și un număr foarte mare de modele ilegale, pagini de internet care încalcă. Câteodată există furnizori UE implicați aici. Eu aș propune să începem să discutăm despre un fel de regulă, să știi exact ceea ce faci, know your business, pentru operatorii uh, de pagini de internet atunci când se utilizează un furnizor UE. Și ceva nu pot să vorbesc în detaliu acum, dar poate ar trebui să ne gândim și la obligație pentru mai multă transparență din partea furnizorilor. Mulțumesc! Aș dori să îi mulțumesc domnului profesor Nordeman pentru prezentare și pentru că s-a încadrat în timp în cele șapte minute. Îi dau acum cuvântul domnului profesor dr. Pedereschi care ne va vorbi despre noi evoluții și inovă, inovări în urma inteligenței artificiale și provocările pentru comerțul electronic și funcționarea pieței interne. Domnule profesor, aveți șapte minute. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat astăzi aici aici. Da, aș dori să contribui și eu la acest atelier și să vă vorbesc despre dimensiunea socială și provocările care vin odată cu inteligența artificială și platformele online, pe platformele online. Foarte pe scurt, aș simplifica puțin povestea, artif, artific, inteligența artificială modernă învață din date. Uh, Există această posibilitate de a avea un mare număr de exemple create de oameni prin intermediul cărora se pot aborda probleme legate de inteligența artificială care există de 40 de ani deja, de exemplu înțelegerea limbajului natural sau recunoașterea conținutului unei imagini. Uh, în mod clar există și multe alte aspecte de inteligență artificială, dar care nu sunt la același nivel de învățare, cum ar fi raționamentul, adaptarea la mediul uman, interacțiunea mașinărie-om și calitatea sistemelor de inteligență artificială astăzi depinde de calitatea datelor din care învață sistemele. Totul ține de fapt de maturitate, maturitatea la care s-a ajuns prin exemplele disponibile pe date, apoi anumite metode de analiză sofisticate și rezultatele la care se ajunge, de exemplu traduceri minunate de text sau identificarea conținutului video și fotografiilor. Bineînțeles că există și riscuri în inteligența artificială și unul despre care discutăm foarte mult astăzi e următorul. De multe ori în uh, Procesul de luare a deciziilor în modelele de inteligență artificială e ascuns. E ascuns în cutii negre, nici măcar experții sau dezvoltatorii nu pot să înțeleagă ce se întâmplă. Și apoi există și riscul de a învăța pe baza unor date eronate sau părtinitoare, seturi de date incomplete care ar putea să ducă la uh, probleme periculoase care să intre în programele noastre de calculator, în software, fără să se abordeze aceste probleme în testare, sau modele de elaborare de profiluri care ar putea să ducă la discriminare, discriminare față de grupuri vulnerabile cunoscute sau noi. Există și o direcție importantă în cercetare și ar putea fi eficient o uh, promovarea acestea prin reguli și regulamente și anume o inteligență artificială mai ușor de explicat și de încredere. Ar fi o cheie importantă în luarea de decizii. De fapt, GDPR-ul începe deja să uh, miște la suprafață ceva, ar trebui să mergem mai departe. În timpul care îl mai am la dispoziție, mă voi axa pe o dimensiune despre care nu se discută atât de mult în tehnologiile de inteligență artificială și anume cea socială. Inteligența artificială e o inteligență colectivă, de fapt, o asemenea tehnologie în care sunt reunite și descoperite modele din experiența oamenilor care care mm, analizează datele. Deci oamenii sunt cei care sunt sursa acestei inteligențe, însă pe platforme acest lucru se pune în aplicare pe indivizi. Profilurile care sunt învățate se pun în aplicare pe indivizi, pe o logică de publicitate, astfel încât să se maximizeze clicurile utilizatorilor și așa mai departe. E o poveste importantă aceste instrumente, aceste mecanisme și recomandări, de obicei trebuie să îi facă pe oameni să fie mai inteligenți, să îi conecteze cu prietenii lor posibili, cu sistemele de navigație. Însă, întrebarea ei e calea pe care trebuie să o luăm. Raționamentul ascuns ar fi nu doar că indivizii să devină mai inteligenți, mai deștepți și atunci și întreaga mulțime va fi mai inteligentă sau mai bună. E fals. În multe cazuri așa ceva nu funcționează. O mulțime de indivizi inteligenți poate să fie stupidă în anumite circunstanțe pentru că există acel efect de rețea agregat care a fost menționat înainte. Avem multe exemple în care agregare între indivizi foarte inteligenți, mulțimea formată de aceștia nu e la fel de inteligență. Vedem acest lucru în discursul public în trafic. Haideți să ne gândim la rețelele sociale, motoarele de căutare, piețele online. Acestea ar sugera că ne sugerează care sunt cele mai populare produse, conținut pentru oameni care sunt asemănători cu tine pe baza profilului tău. Dar de fapt se ajunge astfel la o calitate scăzută, conținut, produse populare devin tot mai populare, dar și unii se îmbogățesc în timp ce alții au de suferit alte produse, alți oameni, alt conținut. Diversitatea este sărăcită în mod artificial prin ace- aceste mecanisme. Nu spun că e intenționat, nu spun că asta intenționează platformele, ci e un efect, un efect agregat. Când există toate aceste sugestii, sugestii făcute de indivizi și există acele corelații făcute vei fi pus în legătură cu ceva ce seamănă cu tine, astfel încât se consolidează, se radicalizează preferințele și opiniile. Iată un exemplu foarte bun din sistemele complexe. Însă problema e în rețelele complexe aceasta. Dacă există această consolidare cu recomandări de conformitate, iată că se creează o rețea de distribuție foarte lungă, unde doar câțiva au beneficii, iar restul nu au. O situație asemănătoare e și în ceea ce privește părerile și diseminarea lor online. Recomandările care se fac pentru lucruri asemănătoare sunt eficiente pentru a crește clicurile pe platforme, dar periculoase pentru utilizator, pentru că există această artificialitate în ceea ce privește preferințele și iarăși crește radicalizarea, există aceste bule de filtrare a informației și e o amenințare la democrațiile noastre. Studiile ne arată foarte clar acest fapt. Dacă se introduce o, un asemenea, o asemenea părtinire pe platformele electronice, nu se ajunge până la urmă la un consens. O recomandare finală pe care aș avea-o de transmis astăzi, acum, cred că Europa ar trebui să lupte pentru diversitate pe platformele online și piețele online. Diversitatea e cheia pentru Europa, e puterea principală a Europei, la nivel social și cultural. Dacă ne bazăm pe mecanismul de recomandare pentru conformitate, mai degrabă și nu pentru diversitate, e periculos. E periculos nu doar pentru consumatori, pentru a-i proteja pe utilizatori și consumatori în fața discriminării și manipulării, ci există și consecințe foarte mari la nivel de societate. Crește polarizarea și este redusă diversitatea. După părerea mea, Europa ar trebui să lupte pentru instrumente instrumente bazate pe inteligența artificială care să îmbrățișeze diversitatea și să o promoveze media, informațiile, aceste ecosisteme care pot să promoveze legătura între diferitele puncte de vedere pe chestiuni controversate, piețe online care să promoveze în mod inteligent diversitatea și calitatea produselor și companiilor europene peste tot și de asemenea multilingvismul. Inteligența artificială poate să conecteze diferitele culturi și limbi existente în Europa pentru că traducerile automate evoluează repede și ne ajută să spargem frontiere frontierele și să ajungem la o Europa mai integrată. Mulțumesc foarte mult! Thank you, profs. Dr. Pederescu, for your Vă mulțumim, domnule doctor, pentru prezentarea pe inteligența artificială și acum îi dau cuvântul doamnei Smith pentru a ne face o prezentare pe cooperare și punere în aplicare între statele membre. Aveți șapte minute. Hey, um... Mulțumesc uh, Comisiei INCO pentru că m-a invitat să iau parte la acest uh, atelier. Nu avem decât șapte minute la dispoziție, deci nu voi parcurge întreaga mea prezentare. Voi încerca doar să fac câteva uh, comentarii. Mă voi uh, concentra pe două aspecte, de fapt, și anume importanța de a revizui directiva cu privire la uh, comerțul electronic uh, printr-o nouă lege a comerțului digital, însă asta înseamnă un, un nou cadru de uh, reglementare direct. Deci trebuie gândit un model de aplicare eficient și care să aibă suficiente mecanisme de cooperare între statele membre. În al doilea rând, uh, voi prezenta pe scurt uh, modelul meu preferat de punere în aplicare. Unul dintre motive pentru care e nevoie de, un astfel de o astfel de lege uh, e că nu mai funcționează uh, directiva uh, cu privire la comerțul electronic. Mă gândesc la modul în care putem identifica probleme sau soluții pentru comerțul pe internet. Părerea mea este că trebuie să trecem de la ceea ce a fost o alegere care se autoreglementa la uh, îmbrățișarea unei viziuni de lege publică în ceea ce privește acest uh, subiect. E adevărat că nu se prioritizează astfel discursul liber uh, uh, pe lângă celelalte valori fundamentale. Asta a făcut uh, directiva cu privire la comerțul electronic. Acolo, Acolo discursul liber a fost folosit ca armă pentru a uh, deveni scut uh, pentru răspundere. Este practic uh, viziunea americană legată de libertatea de expresie, nu viziunea europeană care se găsește în Carta Drepturilor Fundamentale, să spunem. Din documentele comisiei pe care le-am văzut, în continuare însă aceasta este abordarea de se până la urmă se susține la nesfârșit dreptul la liberă exprimare în uh, Uh, deficitul uh, uh, cadrului de reglementare. Cred că, în ceea ce privește reglementarea internetului, ne-am parcurs o anumită cale care spune, până la urmă, că piața se va reglementa pe sine și orice altceva. Practic, platformele spun că nici măcar vreun guvern nu are uh, legitimitate să le reglementeze. Uh, platforma spune de asemenea că este autoritatea care se poate autoreglementa, după care ne lovim de realism și anume piața nu a controlat acest domeniu. Actorii interesați cheie au fost cei care au uh, stabilit cum se petrec lucrurile, iar în ultimii ani uh, legiuitorii s-au uh, axat pe riscuri, riscuri discrete, de exemplu discursul inspirat de ură sau pe drepturile de autor în loc să se axeze pe procese și structuri mult mai târziu, uh, marile corporații uh, s-au, au, au început să se autoguverneze în această sferă. De aceea este foarte important să ne uh, îndepărtăm de această viziune, mutându-ne spre una care se bazeze pe valori publice. Trebuie să ne axăm însă în uh, legea noilor servicii digitale pe uh, procesul, uh, procesele orizontale și pe structurile interne ale platformelor și nu pe efectele lor externe. Singura cale prin care putem să aflăm ceva, avem ceva care poate fi pus în aplicare este să reducem domeniul de aplicare la ceva ce se aplică dincolo de tipurile de platforme sau de modele de afaceri, mai degrabă decât să încercăm să rezolvăm totul și să ajungem ceva, la un rezultat doar aspirațional. Pentru că dacă rezultatul final nu se poate aplica, n-are niciun sens să avem aceste reguli. În raportul meu am analizat uh, toate uh, instrumentele uh, pieței digitale nu vorbesc acum neapărat despre ele, ci vreau să mă refer la un al doilea aspect și anume că legea aceasta a serviciilor digitale nu poate să rezolve toate chestiunile de reglementare și nici măcar n-ar trebui să încerce să o facă. Dezvoltarea regulamentelor presupune că începi uh, de la niște obiective și valori coerente pe care vrei să le aperi și apoi uh, se face o legătură înapoi cu uh, crearea încrederii și a legitimității. Dacă nu există uh, încredere în platforme și legitimitate, uh, ei bine, uh, platformele trebuie să facă asta. Însă dacă nu există încredere în sistemul de reglementare, aici este o problemă. Acesta este modelul pe care l-am propus uh, eu uh, pentru uh, punerea aplicarea regulilor orizontale ca să nu insistăm pe aspecte de natură externă. Practic este o combinație între designul GDPR și Uh, regulamentul pentru protecția uh, consumatorului. Am uh, fuzionat aceste modele și am adus niște elemente în plus pentru că GDPR aduce un cadru care se bazează pe valori publice, iar regulamentul pentru cooperarea în domeniul protecției consumatorului aduce elemente noi de cooperare pentru punere în aplicare între statele membre și are un element suplimentar al unui regulament european care domină uh, rețeaua și care uh, aduce niște elemente suplimentare de control. Pentru platforme, firește, ar exista niște competențe diferite. A venit vremea să uh, depășim barierele legate de punere în aplicare, care sunt evidente în faptul că s-au, produs niște, s-au pierdut niște instrumente în ceea ce privește controlul pieței uh, uh, digitale. Lipsește transparența platformelor, lipsesc resursele la nivel de reglementare și expertiza din cauza complexității acestui domeniu. Mai vreau să subliniez și faptul că dacă ai mai multe elemente, nu se înseamnă neapărat că ajungi la un rezultat mai bun. Până la urmă, dacă ai legi disparate, nu faci altceva decât să ai un sistem de punere în aplicare extrem de complex și pe foarte multe niveluri pe care utilizatorii nu mai pot să-l înțeleagă. Statele membre au apoi probleme să pună în aplicare un astfel de sistem și acesta nu duce la un cadru coerent. Deci mai bine există un uh, cadru simplu, unic de pune în aplicare, care este mai eficient decât uh, acest ansamblu uh, de, de texte și de legi. Până la urmă, această lege cu privire la servicii digitale n-ar trebui să acopere chiar totul. Trebuie să ne gândim cum interacționează însă uh, sistemele acestea cu uh, uh, utilizatori în baza unor valori publice, un sistem care să creeze încredere în sistemul de reglementare, și trebuie să trecem de la un cadru de concurență la valori publice care nu este uh, același cu uh, cel al Statelor Unite care se bazează în mare măsură pe uh, libertatea de expresie. Trebuie să ne axăm așadar și pe aceste elemente precum și pe natura uh, uh, orizontală. Și degeaba ai un sistem dacă nu ai uh, și căi prin care să îl pui în aplicare. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă dr. Smith! Iar acum aș dori să dau uh, cuvântul uh, domnului uh, profesor dr. Sartor pentru prezentarea dânsului legată de aspecte noi și provocări în domeniul protecției consumatorilor. Hello from Florence. Thank you very much for having me. It's a pleasure to be with you today. So my presentation will focus on the issues that are related to artificial intelligence. This connected to the presentation by Professor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 So thank you very much for your attention. Uh, I look forward to the continuation of this meeting. Thanks to Prof. Dr. Mulțumim domnului profesor dr. Sartor pentru că ni s-a alăturat live uh, prin webstream de la Universite, Universi, uh, Institutul uh, Universitar European de la Florența. Acum o ultimă prezentare din acest al doilea grup de experți. Și dăm cuvântul domnului Zoneman pentru prezentarea dânsului în legătură cu noile evoluții ale serviciilor digitale. Șapte minute. Uh, nu se aude, din păcate. Nu funcționează microfonul vorbitorului. In Europe, let's look into the future now. Yeah? Uh, I'm here to talk about the future. Nick Zoneman, Ah, now, okay. Um, let's talk about the future. So, future can... Haideți să vorbim despre viitor uh, și despre compania noastră. Future Candy este o agenție uh, inovatoare în domeniul digital. Ne interesează tehnologia, credem în inventatori, și ne interesează ce fac inventatorii în acest moment, care este starea actuală a serviciilor digitale. Apoi ne interesează ce se întâmplă peste 5 ani, acesta este al doilea capitol și apoi peste 10 ani cel de-al treilea capitol. Dar haideți să începem cu uh, prezentul. Uh, avem 5G, care permite o comunicare foarte rapidă, avem uh, foarte mulți uh, roboți uh, care încep să lucreze în restaurante, ne gătesc mâncare, avem roboți în sectorul construcțiilor, deci construcția caselor merge mai repede. Avem o tehnologie pentru consumatori din ce în ce mai inteligentă. Aceasta este valiza mea. Când petrec undeva vreo noapte, iau această valiză cu mine. Nu am la îndemână acum pentru că în seara asta plec Uh, dar uitați și în sectorul uh, plăților, uh, evoluează lucrurile, există recunoaștere facială pentru a putea face o plată, sistemul probabil va ajunge foarte repede și la noi, la fel se întâmplă și în India cu um, o schemă de plată pe WhatsApp. În Europa există o schemă similară Uh, în Ahaus, uh, într-un oraș mic din Olanda, unde uh, se poate plăti prin intermediul codurilor QR tot ce există în oraș este conectat la acest sistem al uh, codurilor, însă uh, totul este disponibil doar în acest orășel. Haideți să mergem uh, în viitor, să vedem ce se va întâmpla peste 5 ani. Vom avea tot mai multe date, aici este un telefon mobil care nu doar că îți înregistrează caloriile pe care le arzi, ceea ce face orice smartwatch astăzi, ci și calorile pe care le uh, uh, introduci în organism în fiecare zi. Aici, deci, uh, uh, softuri de nutriție, acestea vor evolua. Apoi uh, vom putea vedea roboți care ne urmăresc peste tot, pe care putem folosi la cumpărături și nici măcar nu trebuie să fii deținătorul lor. Vor fi peste tot. Orice magazin va avea astfel de roboți pentru noi. Apoi putem să avem animale de companie digitale acasă putem comunica cu ele, putem lăsa mesaje lor pentru membrii familiei și așa mai departe. Mașinile vor fi mai inteligente. Uh, Visa împreună cu Ford uh, scot acum o mașină care să permită efectuarea unor plăți. Poți să mergi uh, la o cafenea și să plătești direct din mașină. Poți să faci asta și la benzinării. De asemenea, uh, vom avea o forță de muncă digitală. Va fi absolut normal că atunci când vrei să um, aplici pentru un job la uh, o companie, să discuți mai întâi cu un robot uh, pentru un prim interviu, înainte să fie apoi transferat la un operator uman. uh, uitați, asistenții aceștia mă vor putea ajuta să o duc mai bine. Uh, voi avea un consilier uh, pentru sănătate, uh, doamna cu telefonul este practic uh, asistenta mea virtuală, domnul cu uh, aparatul foto mă va asista uh, pentru a put- mă putea ocupa și de hobby-urile mele și așa mai departe. Informațiile mi le vor transmite pe mobil, pe calculator, pe ceas și așa mai departe. Va fi disponibilă și imprimarea 3D. Uh, Uh, vom putea imprima, de exemplu, uh, produse din uh, cânemă, folosind deci materiale durabile, nu vom mai înregistra niciun fel de pierderi, vom putea produce astfel mobilă, se vor scurta lanțurile de distribuție, nu mai trebuie să comandăm din China sau Brazilia, ci vom putea folosi Europa pentru a face asta. Haideți să mergem peste 10 ani în viitor, să vedem ce va fi atunci. Vom avea 6G lucrurile vor fi și mai uh, rapide. Uh, vom, nu vom mai avea niciun fel de întârziere în comunicarea digitală. Ce înseamnă asta? Că vom avea și o flotă de mașini care se vor autoconduce, cam 80% dintre mașinile folosite atunci vor fi astfel de mașini, cel puțin în Europa. Deci vor mai exista doar puține drumuri pe care să putem să conducem noi uh, înșine. Apoi, vom avea o uh, livrare uh, la timp pentru fiecare gospodărie. Acești roboței uh, vor uh, merge pe stradă și îți vor aduce cumpărăturile. Ai nevoie de hârtie igienică, comanzi robotul și acesta sosește chiar înainte să trească să mergi la toaletă. FedEx face practic astfel de experimente cu roboți, totul este electric, nu se mai înregistrează niciun fel de emisii și nici pierderi. De asemenea, peste 10 ani uh, vom avea produse hiperpersonalizate uh, bazate pe ADN-ul nostru. Deci vom putea călători în baza profilului nostru uh, ADN. Acesta este, de exemplu, profilul meu ADN, uh, aceasta este moștenirea mea genetică, mă trag mai degrabă din nordul Europei, deci peste 10 ani mi se va uh, putea spune din ce sat mă trag și eu aș putea să merg atunci să vizitez satele respective. Dar asta nu se va întâmpla doar în domeniul călătorilor și în domeniul alimentar. Va fi la fel, vom ști ce putem mânca și ce nu putem mânca, va exista o analiză zilnică bazată pe ADN. Și uh, ce înseamnă toate acestea? Haideți să facem un rezumat. Serviciile digitale pe viitor uh, vor merge ca unse, vor fi hiperpersonalizate și durabile. Iar acum sarcina dumneavoastră va fi să gândiți ca tipul ăsta de aici. Domnul Borel uh, e în funcție doar de pe 6 decembrie. Dacă nu știți, uh, poate ar fi bine să aflați că a fost foarte curajos și weekendul trecut a spus nu în contextul serviciilor digitale, ci în contextul uh, uh, agendei politicii externe a Uniunii Europene, că Europa trebuie să uh, dezvolte un apetit pentru putere. Eu trebuie să spun același lucru. Europa trebuie să dezvolte un apetit pentru uh, calitatea de lider în domeniul digital, ceea ce înseamnă ca, în sfârșit, să construim un cloud uh, european, să nu mai folosim cloudul uh, american și să facem totul în baza regulilor noastre. Apoi trebuie să Uh, avem și un, uh, un, uh, un fond european pentru inteligența artificială care să investească în acest domeniu și o agendă digitală vizionară. Să nu mai vorbim numai despre răspundere, cadru digital, protecție așa mai departe. Haideți să vorbim puțin și despre această viziune digitală pe care trebuie să o avem. Mulțumesc foarte mult! Okay. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult pentru această ultimă prezentare. Astfel s-a încheiat și al doilea grup de invitați și acum dăm cuvântul Comisiei Europene. Din partea Comisiei îl avem pe domnul Pravat Gavarual, uh, șef de unitate, comerț electronic și platforme la DigiConnect. Vă rog, aveți 15 minute. Mi-au spus că va fi o prezentare dificilă Mulțumesc pentru invitație de a, de a participa la audierea dumneavoastră de astăzi și pentru acest atelier interesant cu multe prezentări interesante. Eu sunt uh, uh șef de unitate uh, la DG Connect, mă ocup uh, de pregătirea actului serviciilor digitale înainte de sfârșitul anului. Voi uh, avea un, uh, o mică intervenție introductivă și apoi voi face o prezentare în legătură cu uh, um, faza actuală a activității Comisiei Europene. Vor vorbi puțin despre reglementări și știu că asta va dezamăgi antevorbitorii mei, dar nu mult și voi reacționa la lucrurile foarte interesante pe care le-am auzit în unele dintre prezentările experților, dar nu voi putea să intru foarte mult în detalii pentru că uh, prezentările au fost foarte bogate în material. Cum am pregătit pentru această prezentare? Bine, am discutat cu fica mea de 12 ani aseară și am întrebat-o ce fel de servicii folosești în viața ta de zi cu zi și mi-a spus că serviciul pe care îl folosesc cel mai mult este TikTok. Vă rog, ridicați mâna. Cine folosește TikTok aici în sală? Alexandra, ești pe TikTok? Good. Two professors already back there, yeah? So, none of, yeah, one more, okay, good. Da, câțiva. Bun. Am vorbit cu ea și am încercat să înțeleg exact cum funcționează acest sistem, dar și cum este mediul ei digital, în ce lume digitală trăiește. Pentru că își petrece mult timp pe telefon. Noi avem, am, am stat o oră împreună și am spus, arată cum arată o oră pe TikTok, ce faci? Și am venit cu multe prejudecăți, bineînțeles. E vreun reprezentant de la TikTok aici în sală? Mă rog, mirat am fost că principalul ei canal, uh, canalul ei preferat este uh, canalul pentru acțiune pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, deci tineri care țin legătura în legătură cu protestele uh, Fridays for Future, deci schimbă mesaje cu prietenii și comunică informații în legătură cu schimbările climatice. Este sursa ei numărul 1 și are, urmărește o serie de popstaruri despre care nu auzisem niciodată, pe care le urmărește pe TikTok și pot să vă spun că muzica era bună, apoi rețelele prietenilor ei și face, este într-un mediu foarte internațional, majoritatea prietenilor ei s-au mutat de curând în altă țară europeană cea mai bună prietenă ei e în Spania, altă prietenă foarte bună e în Franța și uh, comunică prin mesaje video pe TikTok. O oră în viața digitală a fiicei mele uh, este, înseamnă procesarea de informații privind schimbările climatice și știința legată de acestea, multă muzică pop, și interacțiuni cu prieteni care acum trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană. Și nu privesc cu ze- peste 10 ani, nu este ce se va întâmpla peste 10 ani, așa cum a uh, spus antevorbitorul meu, este ceea ce fac copiii astăzi la etajul uh, de, deasupra biroului meu unde îmi pregăteam prezentarea. Care e legătura cu serviciile digitale, actul serviciilor digitale și sarcina noastră aici de a reglementa? Ei bine, mi-a adus aminte de ce se spune și anume că peștii uh, înnoată în apă și nu-și dau seama de asta. Nici copiii care sunt uh, online nu-și dau seama că sunt online. Uh, și așa cum serviciile Uniunii Europene sunt transfrontaliere și noi o luăm de bună că putem folosi aceste servicii transfrontaliere. Și aici uh, am ajuns la principalul, la punctul meu numărul 1 și uh, mândelia de aur pentru piața unică digitală de care vorbea Alexandra din uh, și avem avem uh, servicii transfrontaliere în UE grație directivei uh, pentru uh, piața unică digitală. Astfel nu se pot impune taxe pentru servicii, aplicații, site-uri web, magazine de comerț electronic. Niciun stat membru nu poate să restricționeze serviciile din alt stat membru, cu excepții foarte puține. Și Asta stă la baza uh, pieței unice. Cel care a pregătit legislația inițială este încă director în, la comisie și a participat deci la negocierea directivei comerțului electronic și mi-a spus un lucru foarte interesant a spus, după ce s-a scăpat de barierele fizice în Europa, s-a încercat să se îndepărteze barierele juridice de pe piața unică. Principalul activ al directivei comerțul electronic avea legătură atunci uh, cu directiva pentru transparența pe piața internă pentru a se asigura că aceste uh, granițe legale pentru comerțul electronic nici măcar să nu apară. ne am dat seama de asta seară când uh, fica mea m-a dat afară din cameră după o vreme și, uh, și anume că furnizarea de servicii transfrontaliere stă la baza uh, directivei privind comerțul electronic. Acest lucru a devenit normal pentru noi pentru că internetul este transfrontalier și îl luăm de bun. Sunt și alte elemente pe care doream să vi le comunic și anume că președinta a anunțat vara trecută că un nou act pentru servicii digitale va actualiza regulile noastre de siguranță și responsabilitate pentru, pentru platforme, servicii și produse și va finaliza astfel piața unică digitală. Aceste reguli privind responsabilitatea și siguranța sunt cele din directiva privind comerțul electronic și am auzit asta din excelente reprezentări de adineauri că fac parte și din alte uh, alte legi, dar mai ales uh, în uh, acesta. Deci, principalele aspecte de care ne vom ocupa va fi consolidarea pieței interne, așa cum s-a spus, și poate medalia de aur e, e prea mult spus pentru că sunt încă unele probleme pe piața unică azi care necesită mai multă atenție din partea noastră și protecția consumatorilor sau a utilizatorilor pe piața internă este celălalt uh, element um, de care trebuie să ne ocupăm conform misiunii primite de la președinta Comisiei. Multă lume spune că directiva privind comerțul electronic e învechită, e din anul 2000 și așa mai departe, așa e. Dar serviciile reglementate sunt dinaintea directivei privind serviciul electronic. Google a fost creat în 98, eBay E cineva de la eBay din 1995, cred, Amazon din 94. Și deseori spunem că serviciile legate de mediile sociale sunt recente, dar MySpace a fost creat în 99, Wikipedia în anul 2000. Deci, în momentul apariției directivei existau deja multe servicii E adevărat că nu erau atât de mult folosite, nu erau atât de importante în societatea noastră și, și importanța lor în viața noastră de zi cu zi și câte facem cu aceste servicii s-a schimbat mult. Mi-a plăcut mult ceea ce s-a spus în, prez- în uh, prezentarea anterioară în legătură cu diversitatea platformelor. Am subliniat în activitatea noastră anterioară acest lucru foarte mult. E ușor să ne concentrăm pe cele 4-5 platforme mari și să spunem că pe ele trebuie să ne concentrăm. E adevărat că aceste servicii prin platforme trebuie, merită atenția noastră și cu siguranță voi vom acorda atenție în cadrul actului serviciilor digitale, dar nu trebuie să uităm că sunt vreo 10.000 de platforme, servicii de platforme mai mici în UE, majoritatea, 90%, sunt în faza de startup-uri, au mai puțin uh, de 10 angajați și aceste 10.000 de platforme reprezintă uh, potențialul creativ al Uniunii Europene și potențialul uh, ei de a intra într-un mediu concurențial în viitor. Ele trebuie finanțate pentru că vor fi motorul inovației mâine. Și dacă ne concentrăm pe foarte puține platforme mari, așa cum o facem, cu siguranță în actul serviciilor digitale, nu trebuie să uităm că există multă diversitate cu uh, multe platforme de servicii mici uh, în dezvoltare și trebuie să le creăm condițiile necesare să crească aici, în acasă. Și un, un antevorbitor a vorbit despre nevoia de un fond vizionar pentru a investi în astfel de startup-uri, o idee interesantă discutată de multe ori în trecut. Dincolo de finanțare, trebuie să ne asigurăm că dezvoltarea transfrontalieră este ușor de făcut. Tot folosesc aceleași anecdote dar vă voi spune din nou o anecdotă pentru că m-a mișcat. Am fost la un festival la Riga și un student mi-a spus, după ce și-a prezentat startup-ul ideea în legătură cu servicii de locuire uh, um, partajată, m-a întrebat dacă sunt reguli la nivel european de care trebuie să se, pe care trebuie să le cunoască și am spus nu, nicio problemă, nu-ți fă griji, concentrează-te pe idei. Actul serviciilor digitale este doar un cuvânt deocamdată, o expresie. Comisia își va uh, publica strategia uh, și va avea și o comunicare privind inteligența artificială și datele și uh, s-a vorbit în uh, prezentările experților în legătură cu inteligența artificială și le vor rezona în aceste documente și serviciile digitale vor fi menționate și anticipez interesul dumneavoastră în uh, descoperirea modului în care ne vom referi la ele în documente. Pot să vă spun, pentru că am spus-o deja în această dimineață, că vom avea o consultare publică pe scară largă, care va începe, sper, în martie. Încercăm să fim gata să ne pregătim pentru a doua jumătate a lunii martie. Vom deschide o consultare publică pe diversele subiecte pe care dorim să ne concentrăm Uh, va fi o concentrare largă, nu doar um, în legătură cu piața internă, siguranța consumatorilor online și chestiuni legate de responsabilitate, ci vom pune și întrebări în legătură cu modul în care putem face piața internă mai competitivă pentru noi actori de pe piață și vom examina chestiuni legate de barierele la intrarea pe piață când dorești să intri în concurență ca serviciu nou cu aceste platforme mari. Am notat cu interes viziunea legătură cu viitorul peste 5 ani, când vom avea platforme de plăți. Într-adevăr, există o convergență a diferitelor uh, servicii de platforme care devin conglomerate ale unor firme mari și punem întrebări și ne punem întrebări și în legătură cu modul în care putem aborda unele dintre aceste tendințe. Bineînțeles, vor fi, vă vom da mai multe detalii ulterior, pentru că încă lucrăm la aceste propuneri și sper, sper că nu va apărea am, ce am spus imediat în Politico. În încheiere, eu cred că aplicarea este foarte importantă. Nu are rost să facem reguli dacă ele nu pot fi aplicate. Într-adevăr, Um, aplicarea face parte din analiza problemelor, analiza noastră, analiza pe care o facem noi a problemelor și avem uh, opțiuni pentru aplicarea regulilor care funcționează și în evaluarea, noastră, în evaluarea noastră de impact uh, vom examina toate opțiunile de aplicare, de punere în aplicare. Mi-a plăcut mult și uh, intervenția în legătură cu uh, cadrul pentru valori publice și doresc să... Și cred că Uniunea Europeană trebuie să își însușească misiunea de a determina regulile propriului său spațiu Obiectivul este să se definească regulile cadru care ne definesc spațiul pentru furnizarea de servicii și pentru o concurență echitabilă. Cred că asta, la asta v-ați referit când ați vorbit despre cadrul pentru valorile publice. Acestea fiind spuse, închei. Am menționat deja calendarul Vom avea această consultare din martie, uh, trei luni de zile. Propunerea este prevăzută pentru sfârșitul celui de-al patrulea trimestru, propunerea legislativă, uh, și în paralel cu consultarea publică vom face ateliere și audieri și ne bucurăm că Comisia IMCO ne-a luat înainte, pentru că ceea ce faceți dumneavoastră azi vom face și noi, vom examina în detaliu unul dintre prezentările și materialele prezentate azi aici. Um, doresc să mulțumesc Comisiei INCO pentru că m-a invitat. Veți avea ocazie să uh, puneți uh, întrebări, bineînțeles, și comisarului meu care are mai mult mai multă autoritate decât mine și, uh, ca de obicei, uh, tot ceea ce am spus uh, face obiectul prevederilor de rezervă obișnuite în Comisiei. Mulțumesc! Vedeți că în program acum avem 20 de minute pentru discuții între eurodeputați și experți. Propun să avem întrebări țintite adresate unor experți anume, pentru că dacă toată lumea dorește să răspundă toate întrebările, nu vom reuși în 20 de minute. Domnul Colaia, Vă rog să vă limitați întrebarea la un minut. One and a half. Unu și jumătate. That's gonna be difficult because I have four... Va fi foarte greu pentru că am patru întrebări. În primul rând, le mulțumesc invitaților pentru toate prezentările. O întrebare e pentru domnul profesor schulten nolke Sper că i-am pronunțat destul de bine numele. După părerea dumneavoastră, cum am putea noi să, activăm, să actualizăm regula Safe Harbor, pentru că ne spuneați că e vetustă. Cum putem să respectăm obligația de monitorizare pe date cu caracter personal și protecția datelor și să nu punem în pericol extinderea startup-urilor europene. A doua întrebare e pentru uh, Domnul Simonelli Acesta ne vorbea despre reformarea legislației pe drepturi de autor în Uniunea Europeană. Am o întrebare. Să reformăm drepturile de autor pe care le avem acum, după așa numita reformă pe care am avut-o? Sau ce s-a întâmplat în ultimul mandat? Eu aș fi reticent să numim ceea ce s-a întâmplat o reformă. Și ultimele două întrebări le adresez profesorului Nordeman. O întrebare legată de armonizarea despre care ne vorbeați și întrebarea e dacă ați considera că Ceea ce avem acum, cadrul de acum e suficient armonizat, e la, nivel, la nivelul corespunzător, astfel încât să putem să abordăm conținutul ilegal pe internet. E suficient de armonizat totul încât să putem să spunem că ar trebui să căutăm soluții altundeva, de exemplu să adaptăm responsabilitatea sau alte măsuri. Și a doua întrebare, pentru obligația de stay down, cum e aceasta compatibilă cu obligația mai generală de monitorizare a conținutului? pentru ca nu pune din nou conținut, stay down, platformele trebuie să scaneze tot conținutul pentru a descoperi care e conținut ilegal. Mulțumesc! Bun, întâi mai ascultăm niște întrebări, apoi trecem la răspunsuri și copreședintele are niște întrebări. Am și o întrebare pentru domnul Nordeman. directly touched, but we haven't delved. O chestiune foarte conexă, în care nu i-am acordat suficientă atenție. Punerea în aplicare teritorială a directivei. Fac și această declarație legată de GDPR și cum structura acestuia funcționează nu doar la nivelul Uniunii, ci și la nivel internațional. Și cât despre punerea în aplicare teritorială, aș întreba. Această directivă, când discutăm despre libera circulație a serviciilor și mai ales că ne axăm pe piețele online, cum putem noi să ne adresăm și utilizatorilor din afara Uniunii Europene și să îi protejăm pe consumatori. Cum vă spuneam în introducerea mea, există o serie de probleme legate de produse, mai ales produse care vin din state terțe, mai ales acelea care nu sunt conforme cu regulamentele tehnice, cerințele de sănătate și siguranță. Cum putem să extindem punerea în aplicare a directivei pentru comerțul electronic și pentru asemenea produse care vin din afara Uniunii. Mulțumim! și acum profit de privilegiul pe care l-am ca președinte pentru a da cuvântul și altora din sală. Nu avem alte întrebări din partea europarlamentarilor, așa că două întrebări din sală, dacă vă puteți încadra într-un minut și jumătate. Dacă sunt persoane doritoare, dacă doriți să întrebați ceva, puteți să o faceți. Iată, avem o persoană acolo și poate și o a doua. Vă rog și să vă prezentați. Of course, thank you very much. My name Bineînțeles, mulțumesc foarte mult Frederike Pișnic de la Asociația Orașelor Germane. Vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați axat pe platformele online și noi facem acest lucru și serviciile furnizate de acestea și nu doar în țara de origine, ci și în țara de destinație și punerea în aplicare a legislației. Pe scurt, o întrebare am legată uh, de ce le spune de domnul Schulte Nolke, noua structură între relații, noua legislație. Observați o nevoie de noi definiții pentru acest triunghi sau există chiar și mai mulți actori când ne gândim la servicii de găzduire pe internet, servicii din economia serviciilor digitale. Credeți că e nevoie de noi definiții? și e nevoie să se îmbunătățească principiul țării de origine și principiul țării de destinație. Mulțumesc! Mulțumim! Dacă mai există o ultimă întrebare, vă rog, puteți să spuneți cine sunteți? Cu plăcere, Greg Poelar, director general al Asociației Direction Television în Europa. Vorbeam despre responsabilitate. Profesor Nordman și alții ar putea să ne spună cum se face distinția activ-pasiv în a califica rolul platformelor în răspunderea pe care o au ele în actul legislativ privind serviciile digitale. Bine, mulțumesc. Cei care au primit întrebări, îi rog să intervină și să răspundă. Nu știu cine va începe. Eu am avut două întrebări din sală. Uh, în primul rând, noul sistem modernizat de răspundere, cum trebuie să arate acesta și că nu există o, genera- o obligație generală de monitorizare să fie menținută, nu știu dacă trebuie să fie menținută total. Când a fost introdusă, nu exista inteligența artificială care să poată să facă ceva, niște teste brute. Dacă ar exista inteligența artificială care să poată să facă așa ceva, să identifice anumite comportamente care sunt clar ilegale, atunci nu sunt sigur dacă trebuie să menținem principii atât de stricte, un prim punct. Cum să actualizăm sistemul de responsabilitate apoi, cum ne spunea și colegul Norman și eu și alții. Of all that there might be gaps. Cred că ar putea să, am putea să identificăm lacunele existente, că există, când există reguli negative doar, care protejează, când nu este foarte clar dacă e responsabilitatea pe undeva în legislația statelor membre sau nu există și nu e pe piața internă. Ar trebui să ne gândim și la a stabili în cazuri limitate, bineînțeles, această responsabilitate și apoi și această funcție de protecție, a proteja anumite activități de responsabilitate, și acest fapt va trebui actualizat. Există o jurisprudență bogată a curții, trebuie să fie verificată, să vedem care au fost rezultatele și să spunem că anumite tipuri specifice de activități pot să fie mai bine reglementate, adică să nu fie protejate de responsabilitate. Acesta ar fi un exemplu simplu. Legislația e în urmă. Și face parte ce am spus și din răspunsul la întrebarea doamnei din Germania, doamna Fischer, Fischer. Într-adevăr, noi definiții, poate că asta încercam eu să spun, un nou sistem în care va trebui să se definească activitățile bine reprezentate, cel mai des întâlnite și cu un sistem de responsabilitate mai specific. Și un ultim avertisment. Principiul țării de origine, să aducem atingere acestuia, ar putea să fie un exercițiu periculos pentru piața internă. Eu aș fi foarte prudent. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru întrebări. Vă mulțumim, da? Întrebarea legată de drepturile de autor. Eu vă vorbeam despre reforma drepturilor de autor, nu ceea ce s-a făcut deja în mandatul trecut. Drepturile de autor sunt dominate de teritorialitate în Europa. E unul din puținele sectoare unde acceptăm faptul că conținutul european poate fi diseminat doar într-un stat membru și nu poate fi dat și în afară. De aceea eu uh, nu pot să văd uh, meciurile preferate ale echipei mele de fotbal, nu pot în Belgia, pe Netflix în Belgia nu pot să văd filme italienești din, aceast, din acest motiv, pe magazinul Apple nu pot să îmi pun aplicația Stib pentru că am profil, profilul acesta, profilul meu italian, nu am această aplicație acolo. Ar fi nevoie de mult mai multe lucruri care să se facă decât ceea ce s-a făcut până acum. Atât am avut de spus. Vă mulțumesc pentru întrebări foarte interesante și puțin timp să le și discutăm. Haideți să începem cu sistemul de avertizare și ștergere, eliminare de pe internet, dacă e suficient de armonizat. Sincer, după 20 de ani de jurisprudență în statele membre și până la curtea de la Luxemburg. Cred că avem deja un sistem destul de specific pe care putem să-l acceptăm. Din experiența mea, din experiența mea practică de avocat, mai ales în ceea ce privește scenarii legate de IP, nu am descoperit niciun fel de lacune mai mari unde domeniul legislativ trebuie să intervină. S-ar putea să existe o excepție, discursul de instigare la ură. E ceva foarte diferit. Față de alte încălcări ale legislației, discursul care instigă la ură, defăimarea, toate acestea depind foarte mult de circumstanțele cazului și acolo s-ar putea să fie nevoie de sisteme mai robuste. Obligațiile de a rămâne în afara internetului conținutul, cred că Curtea de Justiție ne-a răspuns la această întrebare în decizia legată de Facebook hotărârea legată de Facebook. Cât timp vorbim de obligații specifice de monitorizare și nu generale, ne aflăm în siguranță și anume la articolul 15. Aveți dreptate în declarația dumneavoastră când ne spuneți că, din perspectivă tehnică, dacă se filtrează un anumit conținut, atunci trebuie să se filtreze tot. După cum înțeleg eu lucrurile, nu analizăm aceste lucruri tehnic în articolul 15, ci juridic. Dacă trebuie să se facă doar o filtrare juridică legală pentru încălcări specifice. Aici intervine articolul 15, asta permite articolul 15 și nu există o obligație legală de a filtra tot. Domeniul de aplicare teritorială. Cred că aceasta era întrebarea dumneavoastră, domnule Saliba. Bineînțeles, cred că nu putem să ne așteptăm ca uh, atunci când vom avea acest act legislativ privind serviciile digitale, ca el să se pună în aplicare și în afara Uniunii Europene. Nu avem competențe de legiferare să o facem. Însă, bineînțeles, putem stabili standarde. Puteți stabili standarde în afara Uniunii Europene care să fie urmate de alții. Uh, Vedeți ce se întâmplă la DMCA, cum ei au stabilit standardele tip de ani. Eu, în toată activitatea mea profesională de avocat, m-am tot chinuit cu aceste platforme care îmi spun noi respectăm DMCA și eu trebuie să le spun nu, nu e un standard în Europa. Noi avem, în Europa, noi avem directiva privind comerțul electronic. Ele au obligații de a nu pune anumit conținut, dar nu și de a elimina anumit conținut. Și deci există ceva de făcut și aici. Apoi, distinția activ-pasiv, întrebarea dumneavoastră. Trebuie să vă spun că eu sunt pentru. A existat o jurisprudență în care se făcea diferența, bineînțeles, după ce serviciile au s-au accelerat, totul s-a dezvoltat pe baza directivei comerciale privind comerțul electronic pe un anumit considerent, s-a elaborat jurisprudență, așa că acum putem să facem clar diferența între rol activ sau pasiv și totul a ajuns, s-a făcut și mai, s-au făcut și mai multe în cadrul curții pentru regulile privind responsabilitatea și acolo apare rolul central, nu ce apare la articolul 14 activ-pasiv, ci apare rolul central, de exemplu, pentru responsabilitate în, cadru, în cazul drepturilor de autor și cum se stabilește această regulă. Cred că ar fi bine să facem diferența între cei care sunt activi, pentru că aceștia ar trebui să aibă obligații de diligență diferită față de cei care sunt pasivi. Mulțumim! S-a răspuns la toate întrebările? Atunci, încheiem această a doua rundă a discuțiilor și pentru a treia parte îi dau cuvântul copreședintelui meu. Anel. Ajungem la cel de-al treilea grup de experți și ultimul. Un grup pe care îl avem uh, astăzi uh, sub forma unei mese rotunde. Avem cinci actori interesați în acest sector, Asociația Mărcilor Europene, reprezentată de uh, domnul Răzvan Antemir, Apoi, uh, Berg, Asociația Consumatorilor, uh, reprezentată de uh, domnul Fernandez Perez, apoi Zalando, reprezentată de domnul Stefan Neumann, Airbnb, reprezentată de domnul Patrick Robinson și Eurol ASPA, reprezentat de domnul Malcolm Harvey și uh, domnul Milan Zubice, care reprezintă uh, Google. Îi dau cuvântul domnului Răzvan Antemir de la Asociația Muncilor Europene pentru prezentarea dânsului de 4 minute. Thank you very much for inviting. Mulțumesc foarte mult că ne-ați invitat la această uh, întâlnire foarte uh, interesantă. Uh, Ames uh, reprezintă uh, mărci de uh, producători. Uh, noi creăm, practic, uh, mărci, deci investim în cercetare, în siguranța produselor, în încrederea pentru care ar opta consumatorii. Voi încerca să mă limitez foarte mult în prezentarea mea la aspectele principale. Ne confruntăm mai ales cu problema conținutului ilegal de pe anumite platforme și mai precis despre uh, Uh, lipsa implicării proactive a platformelor pentru a uh, evita ca aceste uh, aceste bunuri licite să ajungă la consumatori. În conformitate cu uh, Biroul pentru Proprietatea Intelectuală European și cu OCDE, uh, contrafacerile uh, ajung să prezinte Uh, cam 120 de miliarde de euro pe an. Am văzut o creștere a lor de, cu 30% față de anii anteriori. Credem că vorbim despre costuri foarte mari pentru consumator, dar și pentru economie în general în Uniunea Europeană. De asemenea, pot să vă dau un exemplu. Comisia Europeană are un sistem de uh, alertă rapidă, RAPIX, prin care bunurile periculoase sunt notificate, iar acolo putem vedea foarte bine cum arată tendințele în ceea ce privește bunurile periculoase uh, mai ales bunuri periculoase care se găsesc uh, online. Peste 90% dintre bunurile care se găsesc uh, în RAPEX și uh, se înaintează astfel de alerte săptămânal sunt bunuri periculoase și un mare procent al lor vizează copiii. Deci sunt chestiuni foarte importante de reținut. Noi înțelegem prin bunuri licite bunuri pentru care nimeni nu este responsabil până la urmă. Uh, Asta înseamnă așadar că nimeni nu este responsabil pentru daunele pe care acestea le pot uh, provoca și nimeni nu este responsabil pentru a se asigura de faptul că acestea respectă standardele uh, pe care le avem aici în Uniunea Europeană. În același timp, uh, trebuie să recunoaștem faptul că nu mai e nimeni în ecosistem care să aibă la fel de mult control asupra acestui flux față de piețele online. Aceste piețe oferă servicii uh, de tip cloud, sunt uh, agenții de uh, transport și așa mai departe. Deci sunt implicate aceste platforme în fiecare pas în acest proces și pentru a aduce în discuție unul dintre aspectele numite de domnul Schulte-Nöke, ideea ar fi să existe mai puține bunuri ilegale în aceste ecosisteme pentru a mă limita la timp, uh, instituțiile europene uh, la acest moment ar putea să gândească un cadru care să încurajeze implicarea proactivă pentru a ne asigura că aceste bunuri uh, nu mai uh, ajung să fie prezentate uh, consumatorilor. Deja uh, milioane de produse sunt eliminate în fiecare zi, avem raportări de la platforme în legătură cu acestea, însă toată lumea este de acord că asta nu este suficient, de departe insuficient, deci pentru a face față volumului de produse ilicite care ajung la consumatori, inclusiv online. Uh, anumite rapoarte sunt uh, publicate, dar pentru noi, producători de mărci, este imposibil să știm cât uh, a fost eliminat și cât mai există, pentru că încă n-a reușit să fie eliminat. Obiectivul nostru ar trebui să fie ca toți acești actori să respecte prin natura lor niște standarde, adică să știm măcar cum arată provocările cu care ne confruntăm astăzi să ne încercăm să creăm o anumită poziție prin care să avem anumite idei eh, legate de ceea ce am putea să facem noi astăzi pentru a ajuta la remedierea acestei situații. Eh, e important să eh, îți știi utilizatorii afacerii. Pentru noi este imposibil să ne imaginăm astfel de situație. Trebuie să eliminăm orice fel de lacune în, în legislație, deși e clar că acestea Uh, încă mai există, apoi trebuie să încercăm să colaborăm cu autoritățile ca să ajungem la sursă. Ideea ar fi să ajungem deci la, la sursa comerțului mai degrabă decât să prindem uh, niște, uh, din timp niște încălcări individuale și mă opresc aici. Cea de-a doua prezentare acum aș dori să-i dau cuvântul uh, uh, doamnei Marian Fernandez uh, uh, Perez. Mulțumesc foarte mult. Da, mă numesc uh, Marian Fernandez, lucrez pentru Organizația Consumatorilor, reprezentăm 45 de organizații ale consumatorilor din 32 de state. Aș vrea să începe cu un exemplu, cu un uh, uh, scaun de mașină uh, pentru copii care este nesigur. Puteți vedea niște imagini acolo. Un membru din Regatul Unit a găsit uh, Uh, acest scaun care se uh, vindea pe Amazon, AliExpress și pe eBay și au descoperit că în 2014 și în 2017 și apoi din nou în 2019 și apoi din nou în această săptămână uh, o investigație BBC a identificat scaune similare care se vindeau pe Amazon. Deci ce noi ca organizație a consumatorilor nu putem accepta că această problemă să tot reapară la câțiva ani și credem că actualul cadru de reglementare care nu oferă uh, soluții și uh, siguranță pentru consumatori. Prioritatea noastră numărul 1 în ceea ce privește uh, legea serviciilor digitale ar fi să uh, ia în calcul uh, vânzarea și promovarea produselor nesigure online. Uh, am dorit ca prin această lege să existe un domeniu de aplicare foarte larg. Uh, acesta este obiectivul nostru însă, pentru că până la urmă trebuie să avem un obiectiv. Uh, pe lângă aceste scaune nesigure pentru copii, mai există și alte multe produse care apar online și care sunt ilegale și nesigure. Și aici puteți vedea câteva uh, exemple. E o chestiune care se tot repetă. Uh, și uh, nu apare niciun fel de schimbare, deși uh, membrii noștri uh, țin legătura constant cu aceste platforme și cu autoritățile. Deci putem vedea că Uh, nici măcar uh, instrumentele automate uh, puse la dispoziție autorităților nu sunt folosite. Pentru a face lucrurile să arate altfel, trebuie să facem întâi distinție între o vânzare ilegală de produse și alte tipuri de activități. Nu credem că este același lucru să intri pe Facebook și să îți exprimi opinia în legătură cu acest atelier, să spunem, și a intra pe Amazon și a cumpăra un produs. În primul caz, e clar, nu există implicații condiții uh, deosebite, uh, dar pe Amazon intri până la urmă uh, tocmai pentru a cumpăra un produs, nu pentru a exprima păreri personale. Deci trebuie să facem mai întâi diferența între diverse tipuri de activități. Apoi trebuie să ne asigurăm că Excepțiile uh, de la uh, țara de origine uh, vor fi păstrate. Aceasta este o, este o linie roșie pentru noi, pentru BEUC. La vremea respectivă a fost un succes că am obținut niște linii roșii prin legea anterioară și sperăm că acum Comisia și restul Uniunii Europene vor fi de acord cu această linie roșie. De asemenea, e nevoie de niște recomandări preliminare pentru că în acest moment ne dăm seama că nimic nu este uh, uh, prins în, uh, în cuie, deci mai pot fi schimbate lucrurile. Uh, durează foarte puțin timp să pui astfel de produse la vânzare pe Amazon. Colegii noștri au încercat să vadă cum funcționează lucrurile, au încercat să vadă dacă pot să vândă un astfel de scaun și uh, au reușit să o facă în câteva minute pentru că nu există uh, niciun fel de uh, solicitări legate de uh, siguranță. Interesant ar fi să existe și armonizare pentru proceduri. Sunt studii uh, pe care le-a făcut uh, Comisia și care demonstrează că există disparități între statele membre. Putem introduce uh, Um, obligații mai uh, uh, pline de sens legate de transparență sau uh, design. Deocamdată noi nu știm întotdeauna cine se află în spatele reclamelor, deși acestea pot fi folosite pentru a putea cumpăra consumatorii produse. Apoi trebuie schimbate date relevante cu autoritățile competente și firește trebuie să se elimine orice date cu caracter personal. Firește, aceste recomandări se pot aplica un număr divers de platforme, însă, cum spuneam de la început, pe noi ne interesează piețele uh, online. De aceea propunem să existe uh, răspundere pentru aceste piețe uh, online, pentru că ne-am dat seama că acțiunile voluntare nu duc la niciun rezultat. Deci pentru eBay, Amazon și AliExpress, în exemplu pe care l-am menționat anterior, toate cele trei platforme uh, practic și-au asumat uh, uh o răspundere pentru siguranță, însă nu uh, își îndeplinesc această răspundere. Cred că a trecut vremea voluntariatului, deci uh, cerem să existe răspundere pentru aceste piețe online. Uh, Trebuie să existe pedepse dacă nu spun cine este furnizorul, apoi dacă oferă informații care induc în eroare și apoi dacă există o influență predominantă asupra furnizorilor. Regulile nu ar fi eficiente dacă nu ar exista punere în aplicare. Deci e nevoie de autorități, de punere în aplicare, de instrumente și de autorități care să facă ca regulile să fie aplicate. S-a menționat la un moment dat un citat uh, uh, dintr-un discurs uh, al actualei președinte a Comisiei care a spus că această lege va actualiza regulile de răspundere și siguranță și noi sperăm că și Parlamentul va contribui la acest obiectiv. Mulțumesc! Mulțumim pentru această prezentare. Acum dau cuvântul domnului dr. Ștefan Nauman de la Zalando. Tot patru minute. Mulțumesc foarte mult! Încă Zalando nu a fost uh, menționat astăzi, nu știu dacă e un lucru bun sau rău, dar uh, oricum aș dori să prezint câteva elemente legate de uh, modelul nostru de afaceri. Suntem uh, o firmă bazată la Berlin, funcționăm în 17 țări europene și avem 30 de milioane de clienți în Europa. Modelul nostru de afaceri este următorul. Avem o platformă hibridă, ceea ce înseamnă că dincolo de uh, vânzările noastre ongro tradiționale, oferim și servicii uh, complementare uh, clienților pe aceeași platformă, în detai. Um, noi selectăm mărci care sunt considerate de încredere pentru consumatorii noștri care să vândă pe platforma noastră. Directiva privind comerțul electronic ne-a permis să creștem nu a creat obligații generale de responsabilitate sau monitorizare, dar directiva nu reflectă, uh, nu mai, nu mai corespunde peisajului actual din comerțul electronic. Ehm, consumatorii doresc uh, produse sigure și încredere în uh, propria experiență de cumpărare. Noi nu vândem produse contrafăcute, dar observăm pe baza cifrelor OCDE că uh, sunt multe cazuri de încălcări ale legislației și oferta de bunuri contrafăcute e mare. Mm, în legătură cu responsabilitatea și regulile privind uh, um, siguranța produselor ar, ar uh, ar fi legate de datoria de, uh, de a oferi garanții. Uh, cine uh, respect, verifică toate uh, produsele înainte de a fi vândute pe platforme? O propunere comparabilă a fost publicată săptămâna trecută de Asociația Germană a Consumatorilor și include două aspecte. Pe de o parte, există excepția generală de responsabilitate și monitorizare, dar impune obligație că să funcționeze doar uh, vânzători legitimi pe piață și dacă nu sunt legitim văzătorii respectivi, intervine responsabilitatea platformelor. Apoi, se concentrează pe um, acțiuni de notificare și eliminare de pe platforme. Am avut mai puțin uh, de 40 de solicitări de eliminare unor vânzători de pe platforme. Uh, deci, uh, în principiu, cei care vin pe platforme nu necesită același proces uh, ca și platformele mari. De aceea avem nevoie de o altă monitorizare, alte opțiuni de monitorizare și, în al doilea rând, armonizarea. Uh, directiva privind comerțul electronic a trebuit transpusă în dreptul, europe, în dreptul național. Mm, și uh, nouă ne este greu să respectăm legea locală când intrăm pe piețe noi și apare o discriminare indirectă când anumite platforme funcționează mai intensiv în anumite țări. Considerăm că armonizarea printr-un regulament poate rezolva problema. Concluzii. V-aș cere mai întâi să vă gândiți la modele de platforme de tip Safe Harbor. Uh, Apoi, să vă gândiți la mai multă flexibilitate pentru diferite modele de platforme, pentru a ajunge la un uh, text juridic uh, echilibrat și ca noul act legislativ să fie regulament și nu directivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului Patrick Robinson de la Airbnb. Bună ziua! Aș dori să mulțumesc și eu Comisiei pentru invitație la această audiere. Eu conduc echipa de la Airbnb care se ocupă de interesele comunității noastre. Cooperăm uh, cu autoritățile toate nivelurile pentru a asigura o reglementare eficientă la nivel național, regional și european. După cum știți, suntem de asemenea o platformă online care dă oamenilor posibilitatea să descopere și să rezerve uh, cazare și experiențe în întreaga lume. Oamenii folosesc platforma noastră pentru a obține uh, venituri suplimentare, pentru a aș uh, dezvolta antreprenoriatul uh, și um, firmele din domeniul turismului. Um, am, uh, am început activitatea în 2008, mult după nașterea directivei privind comerțul electronic. Pilonii săi fondatori sunt în continuare valabili și potriviți pentru viitor. De când funcționăm în Europa în 2014, ne-am dovedit intenția de a juca un rol pozitiv și constructiv în crearea de noi politici care ne afectează mm, serviciile și comunitatea noastră. Directiva privind comerțul electronic și principiul țării de origine a, ne-a permis creșterea aici în Europa. Suntem uh, o firmă complicată, oferim servicii în toate statele Uniunii Europene, uh, colectăm și plătim taxe în toate statele membre, facilităm călătoriile între și în fiecare stat membru și avem impact în lumea reală din fiecare stat membru. Eh, impactul nostru economic direct în 2018 a fost estimat la peste 36 de miliarde de euro eh, și gazdele, eh, banii câștigați de gazde rămân aici în Europa. O cauză la Curtea de Justiție a Uniunii Europene a clarificat că serviciile pe care le oferim noi în UE sunt servicii din societatea informațională, ceea ce nu înseamnă că noi și utilizatorii noștri nu putem fi reglementați sau că directiva privind comerțul electronic oferă un scut împotriva reglementărilor locale. Din potrivă, așa cum arată toate modalitățile în care sprijinim deja și aplicăm uh, reglementările din întreaga regiune în cadrul directivei actuale privind comerțul electronic. În ultimii ani am aplicat multe cadre locale în tot felul de regiuni din Uniunea Europeană și am abordat chestiuni vitale cum ar fi locuirea, gestionarea turismului, siguranța în Andaluzia, în Danemarca, în Hamburg, în Portugalia, Estonia și în zeci de mii de orașe în legătură cu um, impozitarea um, locală. De exemplu, în 2019 am generat peste 58 de milioane de euro taxe turistice doar în orașele din Franța aceste cadre offline nu trebuie să fie în conflict cu directiva privind comerțul electronic sau principiul țării de origine. Afirmând statutul nostru ca ofertant de servicii electronice, Curtea ne-a obligat să demonstrăm cum combinația de reglementări online și offline pot fi combinate eficient. E greu acest lucru pe o piață fragmentată. De obicei vorbesc despre modul în care reglementările sunt foarte diferite la Barcelona, Berlin, Bolonia și Bratislava și de ce pentru noi acestea sunt provocări. Dar în acest caz mă voi concentra pe ceea ce a spus uh, Berg și anume cum putem stimula platformele să acționeze în interesul uh, consumatorilor. Noi am ales să um, punem în aplicare pro, multă protecție pentru utilizatori, pentru a asigura încrederea, siguranța consumatorilor noștri, oferim asigurări, plăți sigure, uh, verificăm identitatea și avem tot felul de metode pentru a gestiona riscurile utilizatorilor. Și pericolele sunt mai ales offline, nu online. Așa cum am spus, uh, directiva comerțului electronic nu oferă suficientă claritate în legătură cu modul în care măsurile pe care le luăm uh, afectează responsabilitatea pentru altceva ceea ce facem. Astfel, platformele evită anumite măsuri pentru a evita poveri suplimentare. Pot să vă dau exemple. De exemplu, taxa pe venit în Italia, uh, care implică că faptul că gestionăm acești bani ne obligă să colectăm impozite pe venit din partea gazdelor noastre. Deci considerăm că directiva poate să reflecte, eh, actul pentru servicii digitale pot să reflecte mult din activitatea noastră. Responsabilitățile trebuie să fie clare și repet ceea ce s-a spus în legătură cu, notifica, uh, cu regimurile de notificare a acțiunilor care nu sunt suficient de armonizate pentru că există platforme foarte variate în Uniunea Europeană. Vom uh, colabora în continuare cu Comisia IMCO și alți actori interesați din, la nivelul Uniunii Europene în lunile următoare. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Patrick Robinson, și acum dau cuvântul domnului Merkem Hati de la EuroLSPA. Mulțumesc pentru invitație, doamnelor și domnilor. Reprezint Asociația Furnizorilor de Internet din Uniunea Europeană, cea mai mare asociație de ofertanți de servicii de internet um, și reprezentăm peste 25.000 de furnizori de servicii pe internet din Uniunea Europeană. Marea majoritatea membrilor noștri sunt IMM-uri. Ca parte a acestei discuții, Uh, Parlamentul își pregătește raportul de inițiativă și Comisia lucrează la o consultare publică. Eurospa a, publicat un document, a pregătit un document cu principii pentru politici care este la dispoziția dumneavoastră, a Comisiei dumneavoastră și a tuturor actorilor interesați pot să găsească acest document pe site-ul nostru web. Mă mai concentra acum pe patru elemente din acest document. Sunt doar câteva pentru a vă trezi interesul. Mai întâi, în legătură cu Um, excepția limitată de la responsabilitate în comerțul electronic, uh, aceasta trebuie să fie păstrată pentru că a fost eficientă. Cei critici care spun că trebuie eliminată această excepție sau limitată lucrează pe o presupunere greșită și anume că pentru a cere membrilor noștri să acționeze mai agresiv împotriva conținuturilor ilegale, protecția de responsabilitate trebuie eliminată. Din potrivă, este în puterea legiuitorului să, impute, să impună obligații statutare uh, membrilor noștri să acționeze mai mult în uh, interesul public și este în puterea legiuitorilor să face acest lucru cu mecanisme de aplicare și sancțiuni pentru uh, nerespectarea obligațiilor și nu trebuie uh, să existe amenințări cu responsabilitatea pentru conținutul publicat. Și vă voi da un exemplu simplu. Dacă o nouă legislație ne cere să acționăm mai eficient și mai rapid, de exemplu împotriva conținutului terorist și intermediarul, un site din mediile sociale nu respectă această obligație, este rezonabil ca uh, legislația să expună aceste firme unor stațiuni pentru respectarea obligațiilor, dar această firmă din mediile sociale nu trebuie să fie considerată organizație teroristă, expusă tuturor mecanismelor antiteroriste care se aplică unor organizații ca Al-Qaeda. Aveți puterea să ne reglementați și trebuie să o faceți atunci când este justificat acest lucru. Noi considerăm că trebuie să o faceți, să introduceți noi reglementări și aș dori să spun ce, de ce reglementări e nevoie. Categoriile actuale de protecție în uh, directiva privind uh, um, uh, comerțul electronic pentru conglomerate au fost eficiente. Da, au apărut noi categorii de platforme online cu noi caracteristici care nu au uh, fost considerate la vremea respectivă atunci când s-a scris directiva privind comerțul electronic și acum a venit momentul să recunoaștem, să identificăm o nouă categorie de platforme online pentru care reglementări potrivite să fie, pentru um, adaptate lor să fie adoptate, dar serviciile de hosting tradiționale pentru site-ul web sau de stocare pentru date să nu trebuie să respecte toate aceste reguli ca și platformele pentru care se uh, prevăd noile norme ca ofertanți de servicii cu conținut mai ușor de controlat concentrate pe generarea de conținut și unde există mecanisme practice și capacitatea de a aplica aceste obligații. În al treilea rând, aș dori să menționez Uh, ideea unei clauze de echilibrare cu aplicarea principiului de safe harbor. Se descurajează uh, platformele de hosting uh, de la a căuta conținutul ilegal și devine imposibil pentru majoritatea ofertanților de servicii de hosting uh, Uh, să demonstreze că conținutul este legal, pentru că dacă o fac, își implică responsabilitatea. Pot fi platforme foarte mari care de asemenea, pot, care într-adevăr pot să demonstreze că conținutul uh, nu, uh, uh, că nu trebuie să existe o, o plângere împotriva conținutului, dar pentru furnizorii mici aceasta este o problemă. Trebuie, ni se cere să fim mai proactivi în găsirea de conținuturi uh, ilegale, dar în același timp se, apli se aplică mecanisme pentru a asigura o tratare echitabilă a utilizatorilor, apărând drepturile fundamentale. Considerăm că noile obligații de a respecta drepturile fundamentale pot fi introduse, uh, concentrându-se pe protecție procedurală pentru transparență, pentru independența de luare de decizii, dreptul la apel, dreptul de a fi notificat și așa mai departe. Deci, actul pentru servicii digitale este o oportunitate, așa cum a spus, domnule președinte, oportunitate de a examina modul de reglementare orizontal pe care îl dorim pentru societatea informațională. Și aceste idei și altele sper că vă vor fi utile. Mr. Hati, from your... Mulțumesc. Și acum trec la, trecem la ultima prezentare a domnului Milan Zubicek um, De la Google. MEPRU Saliba, uh, chair. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat, ați organizat acest atelier. E greu să fiu ultimul vorbitor, mă cheamă Zubicek, așa că sunt obișnuit să fiu ultimul din cauza ordinii literelor în alfabet. Vreau să spun că această directivă a permis inovării să înflorească și a dus la creșterea serviciilor oferite online și modelelor de afaceri. Multe dintre principiile menționate astăzi aici sunt în continuare uh, active și acum la 20 de ani mai târziu. Noi nu am așteptat niciodată reglementarea pentru a ne adresa conținutului problematic online. Am investit în tehnologii, în resurse umane, astfel încât să detectăm mai bine conținutul problematic la scară mare. Am făcut îmbunătățiri bune, am avut coduri cu privire la, reacțio- la reacționa la discurs care instigă la ură, am discutat cu cei care fac politici la Bruxelles, în capitale, despre cum ar trebui să arate regulile. Și probabil că ați văzut și documentul nostru pe responsabilitate online, probabil uh, avem și niște copii fizice în sală. Dacă doriți, puteți să le luați de acolo, de pe masă. Considerăm că provocările trebuie să fie întâmpinate de responsabilitate comună între guverne, aplicarea legii, guverne societatea civilă. Noi ne vom juca rolul. Sprijinim multe dintre principiile care au fost menționate astăzi, cum ar fi nevoia de armonizare în legislație în Uniunea Europeană, principiul țării de origine, uh, Apoi, sprijinul inovării. Am văzut multe studii care ne arată că directiva pe comerțul electronic a ajutat la inovare în întreaga Uniune Europeană și apoi trebuie să fie consolidate sistemele de notificare și, ștergeri, și eliminarea conținutului online. Din nou, cum s-a spus și înainte, UE trebuie să protejeze drepturile fundamentale, mai ales să fie interzise, interzis conținutul problematic pe platforme. Cum ar trebui să arate reforma? În primul rând, orice schimbare de regim legislativ trebuie să mențină o claritate pentru intermediari. Notificările de ștergere și eliminare sunt importante în acest regim și trebuie să se țină cont de încălcări. Un sistem de notificare și eliminare poate să conțină și anumite etape formale care să ajute echipele de revizuire să reacționeze mai mai târziu și de asemenea să se evite abuzul la asemenea notificări. Credem că ar trebui ca acest regim să se axeze pe conținutul ilegal și dacă există asemenea conținut legal dar care face rău, acesta trebuie să fie tratat separat și să nu contravină libertății de exprimare. Trebuie să fie recunoscute diferențele între diferitele servicii oferite online. Produsele Google. Ce ne gândim noi că e bun pentru conținut pe YouTube, de exemplu, nu s-ar putea să fie la fel de bun pentru servicii cloud, pentru Gmail sau Documents. Orice cadru trebuie să respecte și sfera privată a utilizatorilor atunci când utilizatorii comunică unii cu ceilalți sau în grupuri mici. Suntem aici la IMCO și continui le spun spune și celor, cele spuse de antevorbitorii mei. E important să avem un cadru care să stimuleze toate tipurile de platforme, dar mai ales pe cele mici. Așa cum am putut să vedem, de exemplu, cu tero- conținutul terorist online, se poate migra de la platforme mari la cele mai mici. De aceea credem că e nevoie de mai multe resurse pentru a sprijini micile platforme, Companiile mari au un rol important de jucat, e nevoie de asemenea investiții. Noi, de exemplu, ne punem la dispoziție bazele de date, cu toții, cu toții trebuie să facem mai multe pentru a ajuta IMM-urile. Însă trebuie să avem o abordare bazată pe principii, să nu discriminăm niciun actor. Și apoi, în final, noi sprijinim să fie adăugate protecții de tipul bunul samaritian. Companiile pot astfel să facă mai multe față de ceea ce apare în legislație pentru a detecta și elimina conținutul. Uh, Astfel, companiile pot, dacă nu companiile, fie nu ar lua niciun fel de acțiune sau nu ar elimina conținutul. Așa că nu există suficiente stimulente acum pentru a lupta împotriva conținutului periculos pe internet. Companiile care o fac, o fac pe riscul lor. O protecție de tipul bunul samaritan ar stimula foarte bine toate acestea și platformele ar putea căuta și elimina conținutul ilegal.